I think we can start. Cred că putem începe. Asta <laughs> pentru că domnul Van den Kamp m-a întrebat când începem. Iată, am întârziat deja cu 10 minute, deci ar fi cazul să, să începem. Deciziile luate de coordonatori în uh, dimineața aceasta au fost împărțite. Dacă până la finele ședinței de astăzi nu există obiecții, atunci ele vor fi aprobate. Vă rog să citiți cu atenție, asta după evenimentul din dimineața aceasta, deci vă rog să citiți cu atenție și dacă aveți obiecții să le exprimați. Uh, domnul Peter Balaș nu va putea veni astăzi la ședința noastră, nu va putea să, să facă prezentarea pe care ar fi trebuit să o facă cu privire la uh, coridorul european. Deci, iată, avem mai mult timp la dispoziție. Și acum trecem la un studiu, la prezentarea unui studiu privind incluziunea socială în transportul public din Uniunea Europeană. Uh, o salut pe doamna Ludovici, care este direct este lider, uh, director al Departamentului pentru Incluziune Socială uh, la Uh, un institut din Italia. Ea este activă și la Universitatea din Milano. Vă mulțumim pentru prezență. Aveți cuvântul. Okay. Okay. Uh, many thanks for inviting me to do this. Uh... Mulțumesc uh, foarte mult că m-ați invitat să prezint acest uh, studiu pe care l-am făcut pentru Comisie privind transportul și incluziunea socială. Este o ediție nouă pentru că atunci când vorbim despre transportul public se acordă puțină atenție incluziunii sociale. Ce am făcut noi în acest studiu? Doesn't work. <laughs> We tried to provide some am încercat să vă prezentăm o vedere generală a legăturilor dintre incluziunea socială și transportul public adică să trecem uh, în revizie dovezile empirice și literatura de referință. Acum uh, se știe din ce în ce mai mult că pentru a combate sărăcia și pentru a reduce excluziunea socială, mai ales pentru anumite categorii dezavantajate, transportul public este deosebit de important pentru a susține incluziunea socială a acestor grupuri. Deci trebuie să vedem care sunt aceste legături, trebuie să dăm câteva exemple de politici practici care au fost puse în aplicare la nivel național și local. Și apoi, la sfârșit, o să subliniem câteva aspecte care pot fi avute în vedere mai profund și de asemenea vom vedea care ar putea fi rolul instituțiilor europene, al Parlamentului European, pentru a spori atenția acordată rolului transportului public în ce privește incluziunea socială. Vrem în primul rând să vedem ce înseamnă incluziunea socială și există foarte multe literatură de referință pe această temă Vreau doar să mă concentrez asupra câtorva aspecte. Incluziunea socială este un concept cu mai multe dimensiuni, înseamnă posibilitatea ca fiecare persoană, oricare ar fi rasa, situația, sexul persoanei respectivă, vârsta, venitul, să poată participa la viața socială, politică și economică. Deci posibilitatea de a avea acces, cum spuneam, la viața economică, socială și politică. Haideți să vedem niște date privind uh, numărul de persoane din Europa care sunt excluse din punct de vedere social, este consider, având în vedere un indicator și anume riscul de sărăcie, în 2013 vorbim despre unu, una din patru persoane din Europa care sunt uh, sărace, care sunt considerate sărace, deci una din patru persoane este unul din uh, acești indicatori, persoanele care sunt expuse riscului de e, uh, sărăcie, adică vreo 123 de milioane de persoane. Un număr foarte mare uh, care sunt expuse riscului de sărăcie. Cifra a fost sporită de criză, mai ales uh, categoriile dezavantajate care au fost uh, cel mai greu lovite de criză. Deci numărul de persoane a crescut foarte mult. Între 2009 și 2013 creșterea a fost de 7 milioane de persoane care uh, sunt expuse riscului uh, la sărăcie. Există, sigur, foarte multe diferențe, atât între țări, cât și la alt nivel. Uh, diferențe, diferențele reflectă uh, diferențele dintre sistemele de protecție socială și atenția acordată incluziunii sociale în țării respective. Uh, diferențele mai sunt datorate și diferențelor dintre uh, Eh, situația economică. Țări precum Grecia, Italia, Portugalia, Irlanda, care au fost mai greu lovite de criză eh, și care, în care se manifestă cel mai mult creșterea expun, riscului expunerii la sărăcie. Nu știu dacă vedeți foarte bine eh, graficul acesta. Graficul arată incidența populației care este atinsă de riscul uh, expunerii la sărăcie, uh, media este 24,8% din populația statelor membre ale Uniunii Europene. Uh, e, procentul este mult mai mare în Bulgaria, 49%, în România aproape 42%, Grecia aproape 34% și așa mai departe și uh, este mult mai mică în Olanda, 15%, Suedia, 15,6%, Cehia și așa mai departe. Deci sunt mari diferențe între țări, după cum se vede. Care sunt factorii principali care afectează sărăcia și excluziunea socială? Conform literaturii de referință, există mai mulți factori de risc care țin de condițiile de pe piața muncii. Dacă oamenii au loc de muncă, dacă au un venit, uh, mai depind și de nivelul de uh, educație, care este legat, sigur, de nivelul de, a, de posibilitatea de a angaja persoana respectivă, cu cât are o diplomă uh, mai bună și de la un sistem de învățământ mai bun, mai poate fi mai bine angajat și de asemenea și uh, modul, uh, locul în care locuiește persoana respectivă, dacă e mediul rural sau urban. Pe lângă acești factori generali există de asemenea și niște caracteristici specifice care sporesc riscul excluziunii sociale și al sărăciei. Uh, persoane cu handicap, de exemplu, sau persoane care aparțin unei minorități etnice sau persoane care vine dintr-un mediu de migranți riscurile sunt mult mai mari. Uh, posibil, femeile sunt mai expuse riscului la sărăcie decât bărbații sau uh, niște certificate de educație, un nivel de pregătire profesională mult mai scăzut. Toate se adaugă una la celelalte. Sunt, uh, eu știu, femei care provin uh, dintr-un mediu de migranți, care locuiesc în zonele rurale, care nu au nici prea multă școală, uh, sunt mult mai expuse riscului la sărăcie și la excluziune socială. Și în, în graficul acesta Uh, mai sunt niște cifre, chiar dacă nu vedeți cifrele acestea pe ecran, uh, le găsiți uh, în raport. Deci graficul acesta arată riscul expunerii la sărăcie pentru diferite grupuri de populație. Riscul este foarte mare pentru șomeri, 6-7% din șomeri sunt expuși și riscului la sărăcie pentru că nu au venituri copiii. Copiii proveniți din uh, familii cu părinți uh, fără prea multă școală sau cu părinți șomeri sunt de asemenea expuși la riscul de sărăcie. Migranții, persoanele fără prea multă școală, uh, persoanele care locuiesc în zone puțin populate Aici nu se face trimitere la persoanele vârstnice sau la persoanele cu handicap. În general, în medie, aceste grupuri de populație nu sunt foarte mult expuse sărăciei, dar dacă analizăm uh, la nivelul acestor grupuri ca să vedem ce ce fel de vârstnici și ce fel de handicapați au asemenea riscuri, vedem că sunt mai degrabă expuși izolării sociale și posibilității de a avea o viață independentă. Deci e redusă posibilitatea de a avea o viață independentă. Acestea sunt grupurile vulnerabile la excluziunea socială. Politicile de transport pot să aibă un rol extrem de important uh, în susținerea incluziunii sociale a diverselor grupuri de populație, categorii de populație, și dacă aceste chestiuni nu sunt avute în vedere în politica de transport, există riscul ca politicile de transport să sporească riscul excluziunii sociale a acestor categorii de populație pentru că cu transportul public se ajunge la serviciile de bază, se ajunge la posibilitatea de a-și găsi un loc de muncă uh, și de asemenea la dezvoltarea relațiilor sociale și la reducerea izolării sociale. Grupurile expuse unui risc mai mare de excluziune socială, persoanele mai în vârstă, migranții, femeile, vârstnicii, persoanele cu handicap, sunt extrem de vulnerabili la um, situația dezavantajată față de transport, pentru că sunt grupurile care folosesc uh, transportul public mult mai des decât celelalte categorii de populație. De foarte multe ori nu au mașină, și nici nu au suficient de mulți bani să aibă mașină sau să aibă alte mijloace de transport la îndemână efectul negativ al sistemelor de transport asupra mediului, asupra siguranței, asupra sănătății publice, pot și ele să afecteze aceste categorii de populație decât celelalte categorii de populație. Nu o să intru acum în descrierea acestor cifre, însă sunt interesante pentru că ele provin din literatura de referință și arată cercul vicios care uh, se poate naște din interacțiunea dintre excluziunea socială, excluziunea față de transport și mobilitate acești factori interacționează unele cu unii cu alții, persoanele excluse social uh, folosesc mai greu uh, sistemul de transport, iar dacă sistemul de transport nu îi susține și nu le susține accesul la servicii sau la rețele sociale sau un loc de muncă, avantajul acestor dezavantajul acestor categorii de persoane devine și mai mare. Firește, genul de problemă cu care se confruntă aceste persoane când se pune problema accesului la transport uh, este diferit în funcție de uh, grupul dezavantajat de care vorbim. De exemplu, pentru vârstnici și persoanele cu handicap, principala problemă este accesul fizic. Accesibilitatea fizică a transportului public. Cum să te urci în mijlocul de transport în comun? că e tren, că e autobuz sau că e altceva. Pentru vârstnici, o altă problemă mare este cum să primești informații despre transportul public. privind, eu știu, orarul de circulație, prețurile și așa mai departe. O altă problemă importantă este siguranța transportului și siguranța personală ideea de a merge pe stradă seara sau pentru femei, de exemplu, o altă problemă este uh, că uh, următoarea, în timp ce bărbații folosesc transportul în timpul orelor de vârf ca să se ducă la locul de muncă din, din afara zonei urbane către centrul zonei urbane, pentru femei momentul mobilității este uh, situat în diverse alte momente ale zilei, pentru că folosesc transportul public nu numai ca să se ducă la locul de muncă, ci se duc să-și ia copiii de la școală cu transportul public sau îi însoțesc pe cei vârstnici la diverse evenimente sociale sau la diverse servicii de sănătate, se duc și la cumpărături, deci folosesc transportul în comun cu totul și cu totul altfel decât îl folosesc bărbații și aceste chestiuni trebuie avute în vedere în momentul în care sunt puse la punct, se proiectează strategii de transport. Dacă ne punem, se pune problema de a avea un transport public uh, cu autobuze sau trenuri care circulă foarte frecvent în timpul orei de vârf, Asta e bine pentru bărbații, dar nu este suficient pentru femei. Deci trebuie ca uh, orarul de trans, transportului public să fie mai bine distribuit pe parcursul zilei și uh, în felul acesta să se poată face călătorii, deplasări mai scurte, dar mai frecvente uh, și în vecinătatea casei respective deci trebuie să poată călători ca să ajungă la serviciile sociale, la serviciile de sănătate, care se află mai aproape în cartier și nu în orele de vârf. Uh, și atunci trebuie să poată să aibă acces la transportul public. Care sunt evoluțiile recente în acest domeniu? Numai de câțiva ani se acordă atenție acest rolului de incluziune socială al transportului public. Instituțiile europene au pus din ce în ce mai mult acces pe accesul la acest serviciu, pe calitatea transportului public și mai ales au acordat atenție protecției uh, drepturilor uh, călătorilor. A fost chestiunea cea mai importantă care a fost avută în vedere la nivel european. Un alt lucru important este următorul. Fondurile structurale europene, fondurile pentru dezvoltare regională, fondurile sociale au fost folosite pentru a susține proiecte locale, politici locale, pentru a pune la punct proiecte pilot care să răspundă la nevoile acestor grupuri dezavantajate. La nivel național și local, Există proiecte care au dezvoltat, care au pus la punct bune practici, mai ales în zonele urbane, și ele au fost finanțate din fondurile europene. Iar dovezile empirice sunt foarte multe și nu am timp să le trec în revistă pe toate. Le-am analizat având în vedere diversele grupuri țintă dezavantajate ca să vedem care sunt principalele nevoi ale acestor uh, grupuri în ce privește accesul la transportul public și ce gen de politici au fost uh, puse la punct la nivel local pentru a face față acestor probleme. S-a acordat din ce în ce mai multă atenție idei de a avea transport public de, la, de acasă la școală pentru elevi, pentru a îmbunătăți siguranța transportului public pentru copii, pentru a promova utilizarea transportului public seara, mai ales de către tineri, sâmbătă seara și duminica seara, și de asemenea s-a pus problema folosirii unor noi tehnologii pentru a crea noi uh, mijloace de transport, așa numita mașină bla bla folosită de tineri care se bazează pe tehnologie computerizată și uh, e foarte interesant pentru că asigură un serviciu uh, de către un operator privat. O să revin pentru că este foarte important. Pentru vârstnici uh, a sporit transportul la cerere, transportul uh, gen cabotaj de, de la, din ușă în ușă, folosind voluntariatul, activitatea de voluntariat a serviciilor de taximetrie și pentru persoanele cu handicap au sporit uh, asemenea serviciul la cerere și în același timp uh, s-a pus problema reducerii barierelor fizice și de mobilitate cu care se confruntă vârstnicii și persoanele cu handicap atunci când vor să folosească transportul public. Și aici se folosesc din ce în ce mai mult uh, tehnologiile noi, tehnologiile computerizate pentru a putea reduce aceste bariere din calea vârstnicilor sau uh, persoanelor cu handicap. Și pentru femei la fel s-a pus accentul pe măsuri de siguranță pentru a îmbunătăți posibilitatea ca femeile să se deplaseze în timpul serii sau noaptea, uh, să se poată deplasa în siguranță. Dar de asemenea s-a modificat uh, Uh, modul în care sunt uh, proiectate mijloacele de transport care sunt pentru femeile însoțite de copii sau de vârstnici. Acum câteva luni am fost la Madrid și acolo în uh, autobuz există un loc pentru uh, femeile care au cu ele un copil mic și se poate pune copilul pe un loc din acesta care e sigur și s-au făcut diverse lucruri și pentru persoanele cu venit mic și pentru șomeri și nu o să intru în amănunte, dar ideea este să se asigure servicii specifice care să le asigure serviciile de transport pentru aceste persoane. Pentru migranți, de exemplu, o barieră este limba. Și cu alte cuvinte se pune problema informării în diverse limbi, astfel încât migranții să înțeleagă ce fel de transport au la dispoziție. Și altă chestiune, persoanele care locuiesc în zonele rurale. E o problemă importantă pentru că dacă ne gândim la reducerea bugetelor publice, primele reduceri sunt în primul rând la transportul public, mai ales în zonele care sunt puțin populate, ceea ce sporește problema, mai ales pentru vârstnici pentru că de obicei zonele marginale, zonele rurale sunt din ce în ce mai locuite de vârstnici. Tinerii pleacă din aceste zone și se mută în altă parte. Sunt uh, chestiuni foarte importante. Cum putem uh, îmbina reducerea cheltuielilor și eficiența cheltuielilor cu chestiunile care țin de echitate de, și de incluziune socială. În concluzie, în viitor, provocările aflate în fața transportului public în ce privește incluziunea socială vor spori pentru că tendințele demografice arată tendința de îmbătrânire din ce în ce mai mare. Așa că trebuie să ne gândim la mobilitatea vârstnicilor și a persoanelor cu handicap se manifestă din ce în ce mai mult uh, migrația, fluxurile migratorii sunt din ce în ce mai mari și fluxurile de mobilitate în interiorul Europei, persoanele care se deplasează în Europa dintr-o țară într-alta în căutarea unui loc de muncă și aceste chestiuni trebuie avute în vedere. Și, cum spuneam mai devreme, mai ei se pune problema dezechilibrelor din ce în ce mai mari în ceea ce privește populația din zonele urbane și cele rurale. În zonele rurale se manifestă depopularea, acolo rămân doar vârstnicii, pe câte vreme în zonele urbane crește populația. Iar aceste dezechilibre trebuie și ele avute în vedere. Se acordă din ce în ce mai multă atenție acestor chestiuni, iar în viitor va fi important să avem în vedere și să abordăm aceste chestiuni având în vedere trei elemente principale. Primul, să se aibă în vedere toate chestiunile care țin de incluziunea socială în ce privește toate politicile sociale și în ce privește politica de transport public. Politica de transport trebuie să țină cont de acest factor al doilea factor, dacă se pune problema reducerii costurilor, atunci să se compenseze prin folosirea unor noi tehnologii. Cu alte cuvinte, să știm despre ce e vorba în aceste proiecte pilot și poate punându-le în aplicare de jos în sus să vedem cum le putem generaliza. Și în al treilea rând, implicarea Uh, furnizorilor privați de servicii de transport și uh, de asemenea ONG-urilor. Deci implicarea acestui sector al ONG-urilor care sunt implicate în uh, servicii sociale, pentru că și ei pot să preia o parte din nevoile de transport ale categoriilor menționate, mai ales grupurile dezavantajate și mă gândesc și la furnizorii privați de servicii de transport, cum spuneam, mașinile bla bla. Problema se pune să vedem uh, care sunt nevoile, dacă putem să le aducem împreună, dacă ele se pupă una cu alta și pot fi aduse împreună. Și poate în situația asta analizat aici o serie de grupuri de risc, grupuri care sunt excluse până la urmă din societate și sunt într totul de acord cu dumneavoastră că, și anume că persoanele excluse sunt întotdeauna, din păcate, migranții, persoanele cu handicap, cei săraci sau șomerii. Și, bineînțeles, excluși sunt și uh, cei care trăiesc în zonele rurale, uh, izolate. Dar asta nu înseamnă că în mediul urban nu ar exista persoane uh, care suferă din pricina excluziunii sociale și nu înseamnă nici pe departe că eforturile noastre în direcția incluziunii sociale nu ar trebui să fie demarate și la nivel de centre urbane tendințele demografice, populația care îmbătrânește, numărul mare de migranți, toate acestea vor contribui și pe viitor la creșterea numărului de persoane care se confruntă cu excluziunea socială. Într-adevăr, cel de-al treilea sector uh, este foarte important și anume ONG-urile uh, și uh, Uh, sunt de acord cu dumneavoastră că, în special în zonele rurale, din uh, pricina constrângerilor bugetare, sunt eliminate tot se, o, o serie largă de mijloace de transport, iar dacă persoanele sunt șomere, trăiesc în astfel de zone izolate, fără mijloacele de transport în comun, persoanele respective nu vor mai avea nicio șansă de a uh, lupta de unii singuri, singuri împotriva excluziunii sociale. Eu consider că autoritățile locale trebuie să fie sensibilizate, pentru că autoritățile locale, locale sunt cele responsabile pentru dezvoltarea acestor zone rurale izolate. Autoritățile locale sunt responsabile pentru dezvoltarea infrastructurii de asemenea. Și de ce spun că trebuie să-i sensibilizăm pe cei de la nivel uh, local. Spun asta pentru că e clar că dacă vârstnicii sau persoanele ce suferă de sărăcie, din pricina sărăciei, sunt în continuare excluse, nu vor mai avea uh, odată ce mijloacele de transport dispar, vreo șansă de a ieși din această stare de sărăcie. Și ce înseamnă asta? Înseamnă o creștere a costurilor asigurărilor sociale până la urmă și uh, aceste costuri Uh, vin în cârca autorităților locale. De aceea trebuie să le atragem alături de noi. Deci, trebuie să sensibilizăm ONG-urile, să le sprijinim, trebuie să sensibilizăm, sensibilizăm autoritățile locale, autoritățile naționale și, de asemenea, programele europene ar trebui să fie astfel uh, create, astfel încât uh, și dimensiunea incluziunii sociale să fie stipulată în ele. Sper că după ce vom analiza toate aceste rezultate, vom conștientiza noi toți, nu doar noi, membrii Parlamentului European, ci și cei din afară, vom conștientiza așadar importanța incluziunii sociale uh, și a transportului în acest context. De aceea, rezultatele acestui studiu trebuie să fie transmise și partenerilor eh, de la nivel național respectiv. Și încă ceva. Dacă vorbim despre persoane cu handicap, bine, în cazul acestora, nu doar banii sunt importanți, ci și eh, modul în care sunt eh, construite până la urmă mijloacele de transport în comun. Și există locuri în care infrastructura pentru persoanele cu lipsește cu desăvârșire. Iată o temă de mare actualitate. Vreau să mulțumesc pentru această analiză. Din păcate, iată, aproape o pătrime din cetățenii europeni se confruntă cu incluziunea, uh, excluziunea socială. E foarte, foarte trist și clar, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că locurile de muncă sunt create uh, Vedeți, o persoană, după cum bine ați spus, o persoană care este în șomaj uh, devine vulnerabilă. Și odată ce vulnerabilitatea aceasta se înțelenește, e greu de, de ieșit din această stare. Și migranții sau refugiații se află într-o situație cu atât mai uh, dificilă. Bine, asta e ușor de spus când vii dintr-un uh, stat care nu se confruntă neapărat cu fenomenul migrației, și anume Polonia. Dar am vorbit cu mulți migranți și mi-am dat seama că aceștia sunt uh, de două ori excluși și anume trăiesc în zone sărace din start și nu reușesc să se integreze nu doar migranții suferă din pricina acestei situații, ci și uh, cei care uh, reprezintă minorități etnice. Și uh, toate aceste dificultăți aduc cu sine propagarea ideii cum că o luptă împotriva sărăciei nu are niciun fel de sens și, prin urmare, aceștia sunt oamenii pe care trebuie să-i ajutăm. Mulțumim, doamna Revodelu. Mulțumesc. Voi încerca să fiu subcintă. Mai întâi de toate vreau să le mulțumesc uh, celor care au creat acest studiu și care ne permite clar să înțelegem impactul transportului public asupra vieții uh, cetățenilor europeni și ne permite să înțelegem dimensiunea socială a transportului. După Uh, după Cartea Albă privind transportul, privind uh, uh, și de asemenea pornind de la mobilitatea urbană, îmi dau seama că transportul poate fi folosit pentru combaterea exclu- excluziunii sociale și în acest studiu ni se spune că transportul public este singura soluție pentru ajutorarea unora dintre categoriile uh, Uh, vulnerabile. Mai mult de 100 de milioane de cetățeni europeni sunt uh, în pragul sărăciei și tocmai de aceea Europa trebuie să uh, financeze din ce în ce mai mult uh, transportul public. 32% dintre cetățenii europeni folosesc transportul public cel puțin o dată pe săptămână. Uniunea Europeană poate face mai mult și sper că Comisia Europeană va înțelege uh, necesitatea de a dubla frecvența Uh, transportului public de, a, de acum până în 2020 în, con, în contextul cărții albe. De asemenea, e important să uh, Uh, promovăm ideea de obligație a oferirii de servicii publice, pentru că cetățenii europeni trebuie să aibă acces în mai bune condiții la aceste servicii. Eu cred că acest uh, subiect poate fi inclus în revizuirea cărții albe. Spre exemplu, abordarea uh, Comisiei Europene în ceea ce privește deschiderea piețelor feroviare nu ar trebui să ducă la renunțarea la traseele mai puțin rentabile. Trebuie ca toate companiile să asigure aceste servicii publice, chiar dacă rentabilitatea lor nu este prea mare. Liberalizarea pieței feroviare nu trebuie să ducă la o concentrare a fluxurilor de transport în detrimentul zonelor izolate, mai puțin accesibile și mai puțin atrăgătoare. De asemenea, vă mulțumesc! Doamna Deli. Mulțumesc, domnule președinte. În raportul meu am menționat de asemenea acest subiect, în raportul meu privind mobilitatea urbană, și dumneavoastră puneți uh, până la urmă degetul pe rană. Un sfert din cetățenii europeni riscă să cadă în precaritate, în precaritatea mobilității. Iată, aveam pro, uh, precaritatea sau sărăcia energetică, acum, acum avem sărăcia în domeniul mobilității. Deci o pătrime dintre cetățenii europeni nu vor mai putea să se deplaseze, nu vor mai putea ajunge la serviciu, nu vor mai putea ajunge la doctor, nu vor mai putea merge la școală. Este un flagel, un flagel pe care nu putem să-l trecem sub tăcere. Uh, dumneavoastră, doamnă, spuneați că tehnologia va încerca, va fi acolo la uh, dispoziția noastră pentru a spori accesul la mobilitate. Dar trebuie să fim uh, foarte atenți, pentru că săracii nu au un smartphone. Deci, și în domeniul acesta al tehnologiei avem parte de discriminare. Cei săraci nu au un smartphone, Mulți dintre ei uh, n-au acces la internet, prin urmare, iată, e un lanț întreg, uh, un lanț vicios pe care trebuie să îl studiem cu mare atenție. Dați-mi voie să vă adresez două întrebări. În primul rând, fenomenul acesta nu este nou pentru Uniunea Europeană și spuneți asta în, în uh, studiul dumneavoastră, în măsura în care încă din 2000 2011, la pagina 68 din studiul dumneavoastră, s-a făcut un studiu prin care ni se arătau care sunt uh, uh, statisticile în domeniul uh, uh transportului. Pe vremea aceea, în 2011, a fost organizat un forum european cu privire la sărăcie. Concluziile acestui forum au fost concrete. Ce s-a întâmplat la patru ani după aceea? Deci, spuneți-mi ce anume s-a întâmplat în ultimii patru ani. Noi am solicitat un nou studiu, cifrele sunt elocvente. Prin urmare, vreau să vă întreb dacă ați utilizat datele din 2011, dacă nu le-ați utilizat și spuneți-mi de asemenea cum am reușit să trecem sub tăcere un studiu atât de important care prezintă chestiuni atât de grave. Asta e prima întrebare. În al doilea rând, vorbeați despre migranți. Vreau să vă întreb dacă migranții sunt același lucru cu populațiile marginalizate. Acesta este un indicator pe care îl știm la nivel european. Și în acest context nu pot să nu vă întreb cum anume v-ați referit la romi sau unde i-ați inclus pe romi încă un lucru important din punctul meu de vedere. Care sunt măsurile de urgență care trebuie să fie aplicate în momentul de față pentru a îndigui acest flagel? să nu uităm că mai există un flagel cu care ne confruntăm și anume evoluțiile demografice. Din păcate, acestea fac ca o mare parte din populația europeană să nu mai aibă acces la mobilitate. Cum și ce anume trebuie să facem pentru a ne asigura că mergem în uh, direcția cea bună. Există deja exemple pozitive, uh, modele de urmat. Ne puteți uh, da exemplu vreunui stat în care sistemul funcționează? Ce anume trebuie să facem pentru a îndigui fenomenul? Mulțumesc! Doamna Șuli. Hvala za besedo, predsedujoči. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că astăzi discutăm incluziunea socială în contextul uh, transportului european și asta pentru grupurile marginalizate. Poate că acest subiect nu a fost suficient discutat în trecut. Adesea ne concentrăm pe situațiile clasice din trafic. La nivel local, în anumite orașe europene, există posibilitatea unui transport public gratuit, accesibil tuturor, bătrânilor, celor cu dizabilități, femeilor, copiilor, tuturor celor pe care i-ați menționat în studiul dumneavoastră ne interesează nu doar aspectul economic al utilizatorilor, ci și reducerea uh, emisiilor de dioxid de carbon. Aș dori să menționez și conexiunea dintre două orașe cu uh, transport uh, public uh, gratuit, un oraș din Italia și unul din Slovenia, sunt două comunități care au uh, ajuns la un acord și au introdus uh, acest uh, transport urban gratuit, finanțat de ambele municipalități. Vă ofer acest exemplu pentru că el poate fi urmat, poate fi pus în aplicare și în altă parte. În general, acest exemplu ar putea fi uh, urmat în Europa atunci când vorbim despre finanțare. De cele mai multe ori uh, uităm de zonele rurale, unde excluziunea socială este încă și mai uh, prezentă. Structura socială la sate este diferită, iar oamenii au adesea probleme să ajungă în orașe. Nu există linii regulate de transport și nu există nici uh, acces la transport uh, gratuit. Deci în mediul rural situația este diferită. Așadar, uh, ar trebui să avem uh, uh abordări diferite pentru zonele urbane mari și cele mici și pentru zonele rurale. Trebuie să vedem cum uh, am putea să ne îndreptăm dinspre orașe, spre uh, zone rurale, când aceste linii de transport nu există sau ele au fost dezafectate sau uh, atunci când ești uh, tu o persoană cu dizabilități sau o persoană care face parte dintr-un grup vulnerabil. Această problemă merită atenția noastră, într-o mai mare măsură. Nu există transport public pentru aceste grupuri de persoane. Apoi, uh, fondurile europene sunt uh, firește importante, însă este important și să le folosim cu cap. Și asta prin intermediul unor uh, proiecte raționale. Am menționat uh, comunitățile locale ca exemplu și pot să vă spun că actualmente proiectul pe care l-am uh, uh menționat este finanțat de, de către municipalități. Uh, dar aș vrea să văd care este și părerea dumneavoastră despre asta. Mulțumim. Uh, Lucy. Da, a fost foarte interesant să vă citesc raportul. A fost interesant să văd și că la pagina 32 apare următoarea informație. mare majoritate a studiilor din Europa uh, provin din Regatul Unit. Mă bucur că avem foarte multe date din Regatul Unit. Asta din uh, perspectiva un parlamentar european. Însă, instituțional vorbind, s-ar putea să vorbim cu, de o problemă. Oare cum uh, ați putea să faceți să veniți cu informații din mai multe state membre ale Uniunii Europene. Acesta era un comentariu. Apoi uh, doream și să vă întreb dacă aveți opinii în legătură cu uh, interacțiunea dintre transport și uh, incluziunea socială și uh, locuințele, pentru că acesta este un element cheie. În foarte multe orașe, uh, distanțele care trebuie parcurse au devenit din ce în ce mai uh, mari pentru cei care lucrează. Asta nu e bine pentru mediu, dar nici pentru sănătatea și bunăstarea oamenilor. Oamenii uneori nu își permit uh, să facă navete lungi. atunci când politicile cu privire la locuințe nu au fost gândite strategic, atunci când s-au construit case pentru vânzare sau pentru închiriat, e clar că uh, am ajuns să avem probleme și în domeniul transportului. Apoi, în ceea ce privește taxele, aveți uh, un tabel în legătură cu uh, uh taxele uh, satisfăcătoare și cu datele satisfăcătoare. Foarte bine, dar uh, e clar că trebuie să uh, împărțim uh, aceste informații pe categorii ne putem gândi că unii sunt mulțumiți pentru că deja beneficiază de o subvenție sau pentru că uh, transportul este gratuit. Acești oameni sunt mai mulțumiți pentru că nu plătesc deloc transportul sau nu plătesc la prețul său uh, uh întreg. Prin urmare, mă întreb dacă există cumva date ale Eurobarometrului cu privire la exact această uh, situație. Trebuie să ne întrebăm dacă există statistici adecvate care să acopere toate cele 28 de state membre în legătură cu uh, prețurile la uh, bilete. Uneori comparăm uh, uh, orașele unele cu celelalte. Noi credem uh, că avem uh, taxe, uh, prețuri la bilete mult mai mari uh, sau cele mai mari din uh, Europa la autobuze, dar am aflat că nici Madridul nu este departe. Uh, deci trebuie să avem niște uh, instrumente care să ne permită să comparăm așa cum trebuie taxele uh, pentru transport. Trebuie să înțelegem și care este uh, standardul de viață al oamenilor. Am și eu o întrebare este vorba doar despre transportul public uh, și de transportul individual motorizat, ci și despre transportul uh, nemotorizat, și anume mersul pe jos și uh, mersul pe bicicletă. Aveți exemple de orașe în care genul acesta de deplasare este promovat și care duce prin urmare, lucru care duce prin urmare la scăderea gradului de exclusiune socială? Uh, Asta vreau să vă întreb. E greu să creștem uh, veniturile populației, prin urmare, cred că am putea mai degrabă să încurajăm pe oameni să meargă pe biciclete sau să meargă pe jos. Credeți că programele de genul acesta ar fi de ajutor? Comisia dorește să intervină? Nu. Prin urmare, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări pentru că v-ați referit la diverse secțiuni ale studiului. Mi s-a spus că am doar 5 minute, așa că nu pot să răspund tuturor. Vreau să spun doar câteva lucruri. În primul rând, este un studiu inițial. Sunt multe chestiuni care pot fi analizate în detaliu. În al doilea rând, să știu puține lucruri despre chestiunile analizate. Sunt puține date care să fie defalcate pe categorii de utilizatori sau pe moduri de transport și care să fie relevante pentru grupurile de utilizatori. Sunt studii la nivel local, primările fac uneori asemenea studii, dar există puține studii la nivel european. Așa încât, la nivel european, ar trebui uh, îmbunătățită baza de date statistice pentru a putea înțelege mai bine care este problema în momentul în care vorbim despre transport și incluziune socială. Mai există o problemă legată de cercetare. Tehnologiile actuale nu pot să facă tot, nu pot să răspundă la toate problemele, dar probabil s-ar mai putea investi niște cercetare în chestiunea asta când se fac uh, asemenea investiții în cercetare sau în programe Orizont 2020, ar trebui să ne concentrăm mai mult asupra cercetării privind noile tehnologii care pot să promoveze incluziunea socială. Și încă o chestiune importantă reieșită în discuție. Dacă ne gândim la evaluarea de impact a acestor uh, politici, de fiecare dată când Uniunea Europeană pun, propune o politică, trebuie să facă o analiză de impact. Analiza de impact nu trebuie să analizeze doar costurile pe termen scurt și beneficiile pe termen scurt uh, în ce privește chestiunile economice. De asemenea, trebuie avut în vedere și uh, impactul social pe termen lung, dincolo de impactul de mediu și dacă nu avem în vedere și impactul social, atunci uh, sub, evaluăm costurile potențiale ale unor alegeri. Când definim politica de transport, uh, dacă analizăm doar uh, eficiența pe termen scurt, durabilitatea economică, înseamnă că nu ne gândim la riscurile legate de excluziunea socială care vor genera costuri mult mai mari în viitor. Pentru că până la urmă noi suntem cei care îi susținem pe acești oameni care, din păcate, nu mor și nici nu dispar, continuă să existe. Iar uh, evaluarea de impact uh, în aceste domenii care nu țin cont de chestiunile sociale, nu cum ar fi transportul sau infrastructura, politica de transport și politica din infrastructură, ar trebui să țină cont și de impactul social decât uh, s-a făcut până acum. Deci, analiza cost-beneficiu trebuie să aibă în vedere și uh, costurile și beneficiile sociale. Și încă o chestiune, nu există un răspuns valabil pentru toate întrebările. Aceste grupuri de persoane dezavantajate au nevoi diferite în materie de mobilitate. Și, evident, soluțiile noi, tehnologiile noi, nu răspund tuturor nevoilor ale vârstnicilor, ale celor săraci, ale celor handicapați, dar pot răspunde la nevoile unora dintre ei. Există proiecte pilot în care autoritățile de transport au pus la punct uh, niște prevederi care se referă la informații care folosesc uh, tehnologiile noi pentru a ajunge și la persoanele cu defecte de vedere sau persoanelor cu alte probleme, alte genuri de handicapuri. E adevărat că trebuie să ne gândim și la rolul autorităților locale. Majoritatea proiectelor descrise în studiu sunt puse în aplicare de autoritățile locale. Autoritățile locale sunt cele care știu care sunt cel mai bine nevoile respective. Problema e că în contextul tăierilor bugetare se taie în primul rând de la autoritățile locale. Deci, trebuie să ne gândim la aceste aspecte. Apoi, problema modificărilor demografice și a fluxurilor migratorii. E o chestiune foarte importantă care va crește în viitor și trebuie avută în vedere. Țările în care s-a făcut mai mult sunt țările care s-au lovit de aceste probleme Mă refer aici la migrație, de exemplu. Deci țările care au de-a face cu migrația de foarte multă vreme. În Italia, existența unui număr mare de migranți e un fenomen relativ nou față de alte țări. Dar dacă ne gândim la Franța și Marea Britanie, există o tradiție îndelungată a fluxurilor migratorii. Și sigur, există și o serie întreagă de elemente negative. Ideea e să nu se repete aceleași greșeli care s-au făcut în alte țări. Cred că instituțiile europene pot să facă foarte mult. Comisia, Parlamentul European, agențiile europene, pot să aibă un rol mult mai bogat, un rol de coordonare. Și pe măsură ce chestiunile sociale se internalizează, pot să se elaboreze și niște standarde la nivel european. De exemplu, standarde de accesibilitate, de siguranță, care să aibă în vedere aceste probleme poate spori și conștientizarea în rândul politicienilor la nivel local și național, în rândul factorilor care decid asupra acestor politici. De exemplu, se poate face schimb de bune practici, se, pot, se poate îmbunătăți colectarea de date, se poate promova o mai bună utilizare a fondurilor structurale. Nu, dacă vrei să folosești fondurile structurale într-un proiect, trebuie avut în vedere și aceste probleme. Deci cred că pot să uh, apară multe probleme, multe proiecte trimise uh, de la Parlament la Comisie. Îmi pare rău că n-am răspuns la toate întrebările, dar am avut puțin timp la dispoziție. Mulțumesc! Thank you very much also for the study and for the presentation. And, uh... Mulțumesc pentru studiu și pentru prezentare. Cred uh, că merita să discutăm acest subiect. Uh, e clar că ne așteaptă o treabă importantă, să implementăm toate aceste programe la nivelul statelor membre și uh, asta cu contribuția Comisiei. Vă mulțumim foarte mult! So, wir kommen dann zum nächsten Punkt. Trecem la următorul punct. Este vorba despre pachetul uh, Uniunii Europene a energiei și protocolul de la Paris. Avem doi raportori, pe de o parte Hena Virkunen de la PPE și uh, pe de altă parte Bas Eichhout de la Vers. Mai întâi de toate dau raportorilor cuvântul, începe doamna Virkunen. Yes, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Acesta este vizul nostru cu privire la Uniunea Energetică. principala uh, comisie responsabilă pe fond este Comisia ITRE. Uh, ITRE a discutat uh, proiectul său de raport uh, în această dimineață și trebuie să spun că sectorul transportului nu este inclus în proiectul lor de raport deocamdată. Prin urmare, trebuie să fim foarte activi pentru a ne asigura că acesta va fi inclus în raportul final pentru că, după cum știm, rolul sectorului transportului este foarte important dacă ne gândim la Uniunea Energetică și la ambițiile sale. Transportul reprezintă mai mult de 30% din uh, consumul energetic din Uniunea Europeană, deci e o parte foarte mare, mai mult de fapt de 30% din consumul de energie uh, se datorează transportului. Pentru că unul dintre obiectivele Uh, Uniunii Energetice este să avem uh, un sector mai sigur, mai competitiv uh, și totul la un preț mult mai accesibil. Este important să subliniem faptul că sectorul transportului depinde foarte mult de produsele petroliere. 94% din transport se bazează pe aceste produse petroliere. Uh, trebuie să vedem care sunt cele mai eficiente uh, căi de a reduce emisiile. Și acest lucru este mult mai important uh, în zonele urbane, unde trăiesc mai mult de 70% dintre europeni, cum se spunea și astăzi mai devreme prin acest raport cu privire la mobilitatea urbană. prin aviz uh, foarte repede, pentru că este un aviz, uh, acesta trebuie să fie foarte uh, scurt, trebuie să subliniem niște aspecte doar, pentru că avizul nostru trebuie să fie mai scurt de o pagină, doar acest aviz poate fi integrat în raport. Prin urmare, trebuie să includem acest domeniu al transportului în mai puțin de o pagină în raportul cu privire la uh, Uniunea Energetică. Eficiența energetică este um, cel mai important element din acest pachet cu privire la Uniunea Energetică și se face o trecere uh, spre modurile de transport cele mai eficiente energetic, uh, precum uh, transportul maritim, transportul pe cările navigabile interioare și transportul uh, feroviar. După cum știm, însă nu întotdeauna este posibil un astfel de transport. Avem nevoie pe viitor și de transport rutier și de un transport rutier, de fapt, mai uh, ecologic decât astăzi. Cred că există posibilități bune pentru ca asta să se întâmple. Uh, depindem uh, mult de petrol încă în domeniul uh, transporturilor, dar există deja multe tehnologii diferite, deja disponibile, mult mai ecologice, la fel cum există și carburanți ecologici putem reduce emisiile înlocuind combustibilii fosili cu um, combustibili regenerabili, uh, cu um, surse de energie um, regenerabile și care uh, emit uh, puține emisii de carbon. E clar că trebuie să ținem cont de cercetare, producție, distribuție în ceea ce privește combustibilii alternativi. Credem că Uniunea Europeană ar putea să își asume rolul de lider uh, decarbonizând uh, acest sector al transportului, iar industria ar avea și ea de beneficiat. De exemplu, industria automobilelor ar avea de câștigat dacă noi am putea fi întotdeauna cu un pas înaintea competitorilor noștri. Uh, o manieră prin care putem să ne atingem acest obiectiv ar fi să deschidem piața pentru combustibilii regenerabil și în aviație. Însă dacă ne gândim la aviație și la sectorul maritim, evident este important să ne amintim că ele sunt uh, niște sectoare foarte globale. Prin urmare, trebuie să uh, negociem niște reguli uh, cu Organizația aviației civile internaționale și cu Organizația Maritimă Internațională. Contribuția lor este uh, importantă pentru ca uh, obiectivele de reducere a dioxidului de carbon să fie atinse. Acest lucru este important și pentru competitivitatea industriilor europene. Cât privește transportul maritim, susținem uh, folosirea energiei uh, în acest uh, domeniu, mai precis a gazului natural lichefiat. Să nu uităm, dragi colegi, de digitalizare. Dacă ne dorim să fim eficienți energetic în Europa, aceste uh, uh, noi tehnologii ne oferă uh, noi oportunități pentru sisteme inteligente de transport. Trebuie să ținem cont și de acest lucru. Trebuie să ne concentrăm deci, pe toate posibilitățile pe care le oferă acest sector. Știm, de asemenea, că traficul inteligent presupune și un trafic mai eficient energetic. Cu toate acestea, ne-ar trebui să uităm de infrastructură și de rolul său în Uniunea uh, Energetică. O infrastructură care să permită un trafic uh, uh, fluid este absolut esențială și pentru buna funcționare a pieței interne. Trebuie să găsim și noi moduri pentru a stimula un transport mai eficient energetic și mai prietenos cu mediul. Ar trebui să creăm, deci, noi oportunități pentru europeni. Așadar, domnule președinte și stimați colegi, acestea sunt pe scurt principalele aspecte pe care doream să le subliniez. Asta pentru a ne referi și la transport în cadrul Uniunii Energetice. Probabil rolul cel mai important al Comisiei noastre acum este să uh, reamintim, să subliniem cât de important e sectorul transportului în această Uniune Energetică și că uh, prin urmare, ar trebui să încurajăm uh, toate investițiile în tot acest sector pentru a putea trece la un sector mai eficient energetic uh, și uh, la un transport mai lipsit de emisii de dioxid de carbon. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, am avut o bună cooperare cu ei și aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru contribuții. Aștept cu nerăbdare o discuție mai aprofundată și uh, comentariile dumneavoastră pe marginea acestui aviz. Mulțumesc, domnul președinte. Uh, Bas Eckhout are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, uh, vorbim de cea de-a doua ramură a pachetului energetic, uh, așa cum a fost uh, ea publicată de către Comisie. Vorbim despre o comunicare dată înainte de Paris, unde va avea loc um, conferința pe probleme de mediu a ONU. Știm că conferința uh, pe probleme de mediu de la sfârșitul acestui an uh, ar putea să ne aducă un nou acord pe mediu. Uh, în 2009, o astfel de conferință nu a dus la rezultatele uh, scontate. Prin mare uh, șase ani mai târziu ar trebui să avem uh, un acord uh, internațional, astfel cât din 2020 încolo toate părțile să contribuie la uh, atenuarea schimbărilor climatice. Dosarul acum este la Comisia ENVI, însă având în vedere legăturile strânse cu transportul, e important uh, ca noi uh, să privim lucrurile și din uh, unghiul transportului. Ca și colega mea, trebuie să spun că până acum, dacă e să citiți raportul Comisiei ENVI cu privire la COP21, sectorul transportului nu apare prea pregnant ceea ce înseamnă încă o dată că dacă vorbim despre sectoare diferite, e bine, adesea sectorul transportului este uitat. Din perspectivă climatică e puțin bizar, uh, pentru că dacă e să analizăm uh, uh, obiectivele uh, Uniunii Europene și dacă ne gândim că există succese pentru a reduce emisiile de carbon în toate sectoarele, există un sector care, din contră, produce din ce în ce mai multe emisii și acesta este sectorul transportului. Și dacă ne gândim la obiective pe termen lung de 2 grade Celsius, e clar că și sectorul transportului trebuie să reducă emisiile de carbon, iar pentru asta trebuie făcute foarte multe eforturi și de acum înainte. E foarte clar că acesta va fi mesajul uh, din spatele avizului nostru pentru Comisia EVI în legătură cu transportul. Apoi, bineînțeles, la Paris se va discuta uh, și uh, transportul maritim și aviația. Există două organizații internaționale, cum s-a spus deja, care uh, sunt responsabile de uh, acest uh, domeniu. În domeniul maritim, Organizația Maritimă Internațională și în domeniul aviației, Organizația Aviației Civile Internaționale. Și acestea ar trebui să pună accentul pe schimbările climatice. Cred că e foarte bine să spunem că Comisia pentru Mediu are o, a avut o delegație la întâlnirea uh, IMO, a Organizației Maritime Internaționale, acum câteva săptămâni, uh, pentru că se discuta despre date de monitorizare a sectorului uh, maritim se spunea că uh, poate n-ar uh, trebui stabilit un obiectiv uh, pentru transportul de marfă internațional pe căile maritime. Insulele Marshall, de exemplu, uh, au o flotă serioasă de transport internațional, uh, dar ei au pus pe, discu- pe agenda discuțiilor acest subiect al reducerii emisiilor, pentru că anticipează cumva problema schimbărilor climatice pe viitor și pentru că ei ar putea fi foarte direct atinși de aceste schimbări climatice. Discuțiile deci au început la nivelul uh, uh, OMI și uh, OACI anul viitor ar trebui să vină cu măsuri similare pentru a reduce emisia de gaze cu efect de seră în domeniul aviației. Știm că nu va fi ușor și nu știm exact dacă OACI se va ține de cuvânt și va veni cu ceva anul viitor, însă trebuie făcut ceva pentru mediu în aceste două sectoare. Oricum, noi vom supraveghea aceste două domenii iar în avizul meu pot să spun că menționez uh, OMI și OACI și modul în care acestea ar putea uh, contribui la stabilirea unor obiective de emisii care să ne ducă la atingerea uh, țintei noastre de 2 grade Celsius și nu mai mult încălzire globală. Bineînțeles că lucrurile nu sunt chiar cum ar trebui să fie, prin amendamente însă putem modifica lucrurile, putem arăta flexibil în uh, avizul actual, însă am adus în discuție principalele subiecte, am vorbit și de mecanismul de fixare a prețurilor, uh, am uh, vorbit și despre faptul că decarbonizarea nu reprezintă doar o chestiune tehnologică, ci um, ar trebui să presupună și o analiză a nivelurilor noastre de consum și la alte aspecte, precum cele logistice. Apoi, în ceea ce privește electrificarea transportului, uh, Uh, insistăm și pe aceste aspecte, pentru că, din nou, avem de-a face cu noi tehnologii. Iar ultim aspect din aviz este cel care spune că prețurile ar trebui stabilite corect. Ori aceasta este cea mai mare problemă de la nivel internațional. Și pot să vă dau o cifră care a fost uh, comunicată de FMI săptămâna trecută, și anume că dacă ne gândim puțin la subvențiile pentru combustibil fosil uh, în total, nu doar pentru transporturi, ci uh, în toate sectoarele, dar știm că și în domeniul transportului există astfel de subvenții, deci per total, anual, se oferă 5300 de dolari subvenții pentru acest subiect. Noi uh, încercăm să facem uh, o tranziție uh, deci spre o economie mai eficientă din perspectiva emisiilor de carbon și în domeniul transporturilor. Vrem să avem măsuri, ne axăm exact acest domeniu în aviz. Subliniez acest lucru clar acolo însă știm că lucrurile pot fi duse și mai departe odată ce vom avea amendamente. Termenul de înaintare a amendamentelor este de 5 iunie. Aștept să văd care sunt contribuțiile raportorului din umbră și ai colegilor și aștept uh, cu nerăbdare să redactez un aviz uh, bun care ar putea să intre în dezbaterea de MV pentru că la sfârșitul acestui an ne așteaptă o conferință extraordinar de importantă în ceea ce privește schimbările climatice. Să sperăm uh, că transportul va beneficia de atenția cuvenită acolo. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul președinte. Cristin Rivodalu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, dori să vorbesc în numele colegei mele, care, din păcate, nu a putut să fie aici. Mă voi referi mai întâi la Uniunea Energetică și apoi uh, la protocolul de la Paris. Mai întâi, pentru Teresa Griffin uh, aș dori să mulțumesc uh, raportoarei uh, pentru munca sa și pentru timpul pe care l-a petrecut consultând raportul din numără pe marginea acestui dosar înainte să-și prezinte avizul. Raportul cu privire la Uniunea Energetică este un raport esențial care va modifica peisajul nostru energetic în anii care vin. Uh, ceea ce pregătim noi va avea un impact considerabil asupra locurilor de muncă, asupra competitivității întreprinderilor noastre și asupra transportului în Uniunea Europeană. Avizul doamnei Verkunen este unul uh, pozitiv, iar uh, Tereza Griffin speră că opinia sa va fi luată în calcul pentru a completa raportul domnului raportor Gobatriș din, de la ITRE. Se consolidează nevoia de a ne electrifica și decarboniza mijloacele de transport pentru ca să ne atingem obiectivele uh, cu privire la reducerea emisiilor. Câteva aspecte poate ar trebui uh, incluse în aviz. Mai întâi, Uniunea Energetică trebuie încadrată într-un uh, sistem de guvernanță transversal, stabil și transparent. Acest sistem de guvernanță trebuie să promoveze de asemenea și rolul societății civile, al cetățenilor și al autorităților locale. Uh, doamna Teresa Griffin dorește să sublinieze și aspectul social din acest aviz și să adauge elemente pentru a se asigura că uh, condițiile de muncă și respectarea mm, regulilor sociale în toate uh, mijloacele de transport sunt garantate. Apoi, doamna Griffin consideră că este esențial să se promoveze investițiile publice și private pentru infrastructurile care favorizează mijloace de transport durabile. Teresa Griffin uh, este încântată să poată lucra cu dumneavoastră pe marginea acestui dosar și își dorește un aviz echilibrat, pozitiv, uh, care să poată fi trans, uh, prezentat de Comisia pentru Transport. Asta la Uniunea Energetică. Și trec la protocolul de la Paris acum. Comunicarea la care intervenim noi pentru COP21 expune prioritățile pe care le avem pentru negocierea protocolului de la Paris cu mai mult de 95 de părți participante, uh, noi trebuie să fim foarte exigenți și să dăm un semnal clar pentru ca Uniunea Europeană să uh, își ating obiectivele uh, obligatorii și ambițioase. Trebuie subliniat că obiectivele Uniunii Europene de a ajunge la uh, includerea în protocolul de la Paris a unor obiective obligatorii juridice pentru a uh, limita încălzirea globală la 2 grade și pentru a reduce emisiile uh, Uh, de carbon cu 60% până în 2010 în raport cu 2010, uh, presupun că trebuie să uh, nu pierdem din calcul obiectivele pentru transport. Avizul raportorului care ne-a fost prezentat astăzi merge în direcția cea bună iar ne propunem să îl completăm pe aici pe acolo, însă, cum s-a spus deja, limita de cuvinte nu ne permite să insistăm prea mult. Obiectivul nostru ar fi să reconsolidăm vizibilitatea sectorului transportului uh, și asta nu doar în documentul principal, protocolul de la Paris, ci și în inițiativele paralele, precum uh, agenda soluțiilor COP21, care ar trebui să permită să propunem unor actori uh, neguvernamentali soluții inovatoare și concrete. În această perspectivă ar trebui să subliniem și faptul că finanțarea instrumentelor care vor fi puse la punct pentru a susține politicile climatice ar trebui să dirigeze fondurile spre sectorul transportului transportului. De altfel, având în vedere că mai mult de 70% din uh, uh, populația Uniunii Europene trăiește în uh, uh zone urbane, urbane și că un sfert din emisii sunt produse la nivel uh, urban, e clar că acest sector al transportului urban este esențial pentru atingerea obiectivelor noastre. Cât privește mobilitatea durabilă, soluțiile vizate nu trebuie să se oprească la electrificarea mijloacelor de transport, ci ar trebui să țină cont și de diversele tipuri de vehicule care reprezintă o alternativă, precum uh, vehiculele pe gaz și biogaz. În cel din urmă, pentru ca Uniunea Europeană să fie un exemplu, este absolut indispensabil ca inițiativele legislative care vor decurge din pachetul pentru energie și climă 2030 uh, să fie ambițioase și să presupună elemente care să meargă pentru includerea emisiilor de dioxid de carbon pentru vehiculele grele și ușoare și de asemenea uh, să insiste pe un transfer modal pentru a reduce uh, până în 2030 cu 30% emisiile de dioxid de carbon din domeniul transportului. Mulțumesc. Ivo Belet. Mulțumim, domnul Ivo Belet. Belet. Mulțumesc, domnule președinte phone down. Sorry for that. Um, I'm a, a rapporteur. Sunt raportor la Comisia ENVI pentru Uniunea Energetică, dar aici acționez ca raportor din umbră pentru protocolul de la Paris. În primul rând, grupul nostru împărtășește multe dintre temerile care au fost formulate aici de raportoare în avizul său mai ales în ceea ce privește electrificarea transportului, lucru care trebuie întărit și care trebuie accelerat. De asemenea, trebuie să atingem obiectivele din Cartea Albă și trebuie să ne accelerăm acest lucru. Așa cum spunea și raportorul, trebuie să accentuăm uh, lipsa de angajamente față de organizațiile internaționale ale aviației și cea maritimă. Pentru că aici trebuie făcute foarte multe angajamente și nu s-a făcut niciun fel de progres din acest punct de vedere la nivelul acestor organizații. Știm cu toții că trebuie să facem progrese înainte de sfârșitul anului viitor care e ca și când ar fi mâine. Deci, uh, uh, aceste organisme internaționale din domeniul aviației și din cel maritim uh, trebuie să înregistreze progrese, pentru că au fost foarte, foarte lente. Cât privește protocolul de la Paris, înțelegerea de la Paris, e nevoie realmente de angajamente din partea acestor organisme ținând cont de lipsa totală de progres înregistrată până acum. De asemenea, stimați colegi, ar trebui să ne gândim și la chestiunea impozitării sectorului aviației. Trebuie să analizăm uh, privilegiile impozitării în sectorul aviației pentru că vorbim despre uh, TVA, vorbim despre taxele plătite pentru combustibil care uh, se bucură de un tratament uh, fiscal uh, favorabil, deci trebuie să folosim aceste mijloace pentru a crea un teren de egalitate față de celelalte moduri de transport. Știu că este o chestiune delicată, dar trebuie să ne obligăm să analizăm această chestiune. Și apoi, domnule președinte, trebuie de asemenea să ne gândim și la chestiunea combustibililor alternativi, la infrastructura necesară. S-a vorbit despre electrificare și bănuiesc că o mare parte din aceste chestiuni vor fi avute în vedere în ceea ce veți prezenta noastră în raportul dumneavoastră. S-ar putea să fie niște suprapuneri. Mulțumesc! Mulțumesc, Cosma Sotovski! Dziękuję. Na wstępie chciałbym podziękować panu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc raportoarei pentru acest proiect de aviz. Transportul are un rol foarte important în politica de mediu și în politica climei, deci trebuie să ne ocupăm de acest subiect. Transportul este singurul sector unde emisiile cresc și statisticile se înrăutățesc și arată acest lucru. Toată lumea folosește transportul și contribuim cu toții la sporirea emisiilor. Și cu toții trebuie să plătim prețul uh, necesar. S-au formulat la Paris niște obiective foarte optimiste dar uh, folosirea combustibilor fosili în transport uh, reprezintă un fapt. Nu e că vrem să poluăm mediul, ci e vorba mai degrabă de costurile acestor surse de energie. Lucru care se aplică la toate modurile de transport. E, există un preț care trebuie plătit și este destul de mare nu le putem permite consumatorilor și uh, mediului de afaceri să fie mult prea împovărați uh, din cauza acestor costuri. În momentul în care se fac planuri de lucruri pentru emisiile de gaze cu efect de seră, când se stabilesc niște obiective care trebuie avute în vedere, Uniunea Europeană nu are o atitudine uniformă posibilitățile există ca în diferite state membre să folosească diferite surse de energie și trebuie să ținem cont de acest aspect. În Polonia, de exemplu, costul utilizării acestor resurse alternative este foarte mare. Noi folosim 90% uh, lignit în, în uh, Suedia, situația este total diferită. Deci nu putem uh, să supraîncărcăm uh, economiile mai slabe din Europa. Și apoi trebuie să ne gândim și la rolul infrastructurii de transport și uh, accesul la regiunile periferice ale Europei. Scopul este să continuăm să construim căi ferate și drumuri șosele, pentru că toți vrem să fim transportați mai repede. Rolul investițiilor este foarte important, dar scopurile, obiectivele reducerilor nu ar trebui să devină un obstacol pentru aceste proiecte cheie, pentru proiecte cum ar fi coridoarele tente, uh, rețelele tente care leagă Europa de Est și Europa de Vest. Și în, acela, în al treilea rând, serviciile de transport trebuie protejate. E nevoie de o logistică inteligentă pentru transportul de marfă. Mă gândesc, de exemplu, la cabotaj. Potențialul de transport ar putea fi folosit mai bine și ar putea fi reduse emisiile. Liberalizarea și folosirea mai uh, bună a pieței de cabotaj ne-ar da un avantaj de mediu foarte mare, ne-ar crea un asemenea avantaj. Cred că dacă accentuăm acest lucru, atunci rolul transportului va fi sporit în avizul despre care vorbim. Mulțumesc. Jose Ignacio. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru acest uh, aviz, doamna Virkunen, uh, acopera foarte bine încă de la început cu toată lumea. Sectorul de transport uh, se bazează extrem de mult, 20% pe combustibilii fosili. Eliminarea emisiilor de carbon din acest sector este un element cheie pentru Europa și de asemenea și ne poate ajuta în combaterea schimbărilor de climă. Avem nevoie de o politică energetică mai prietenoasă cu mediul și trebuie să sporim și eficiența transportului ca să nu mai depindă de surse energetice externe. De aceea e nevoie de investiții în tehnologii mai curate, în uh, proiecte de mare anvergură pentru a demonstra că există acest potențial. Unul din domeniile cele mai importante este cel care se referă la energiile regenerabile și avem nevoie de depozite, de spații de depozitare mult mai mare pentru a stoca electricitatea în punctele cheie și pentru a îmbunătăți calitatea aerului. De asemenea, Europa trebuie să rămână uh, în uh, zona de sus, în zona uh, importantă a acestui domeniu pentru a asigura interoperabilitatea astfel încât să se poată folosi piața și să se evite fragmentarea la nivel, nivel național. Ar fi bine să se promoveze transportul la nivel național, pentru că ar fi o modalitate de a folosi uh, formele alternative și sistemele inteligente de informare adresate consumatorilor care sunt subfolosite. Și în felul acesta cetățenii ar avea o soluție mai atrăgătoare și s-ar putea deplasa mult mai ușor în mediul urban. Trebuie de asemenea să promovăm transportul de mărfuri rutier și maritim și să investim și în porturi. Trebuie să ne asigurăm că există o interconexiune tratatele în acest moment există o serie de, de tratate care sunt semnate pentru a îmbunătăți independența energetică. Și trebuie să există scutiri de impozite și susținere pentru infrastructură pentru a folosi LPG-ul. Însă există un element cu care nu sunt de acord în acest uh, Uh, aviz, pentru că există o lipsă de ambiție în ce privește transportul maritim și transportul uh, cu, prin aer, trans, aviație. Există un acord uh, de reducere a emisiilor de dioxid de carbon în transportul maritim. Insulele Marshall, care au fost menționate deja, reprezintă al treilea registru uh, uh, naval uh, de nave care circulă sub pavilionul acestor insule. Și există o lipsă de transparență și de reprezentativitate democratică la nivelul Organizației Maritime Internaționale Uh, pentru că trebuie să modificăm status quo și să producem uh, un progres și la nivelul Organizației Maritime Internaționale. Pentru că dacă, în primul rând, ar trebui într-o primă etapă să se impună acest mecanism obligatoriu de um, supraveghere a navelor. Uniunea Europeană trebuie să folosească uh, toată presiunea de care dispune pentru a obliga Organizația Maritimă Internațională să facă aceste modificări. Și apoi, la nivelul fondurilor uh, strategice de investiții din Europa, investițiile trebuie să se îndrepte către promovarea unei societăți mai durabile. Trebuie să ne concentrăm pe proiecte care sunt poate riscante, care nu sunt finanțate din alte uh, surse Uh, facilitatea conectarea Europei, Connecting Europe și alte surse de finanțare ar trebui să fie investite în uh, transportul feroviar, în transportul pe râuri și fluvii și intermodalitate. Sunt gata să colaborez și să discut cu raportarea și cu raportorii din umbră pe marginea acestor chestiuni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Pavel Celițca da, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Uh, mi s-a cerut să vorbesc în, doamne, în numele doamnei Gezine Meissner. Uh, mi s-a cerut în ultima clipă să fac acest lucru, așa că nu voi face comentarii personale, ci voi uh, prezenta doar amendamentele și voi înainta niște amendamente raportoarei. Cele spuse de doamna Gezina Meissner, iată-le Dorim ca la Paris să putem găsi, să ajungem la un acord obligatoriu care să se refere la schimbarea de climă. Uh, fără îndoială, există o serie întreagă de temeri legate de ce se va întâmpla la Paris. Cu cât mai mulți parteneri ne vor urma, cu atât uh, va fi mai uh, bun acest acord. Ideea este să limităm emisiile de CO2 apropo de anumite zone de transport, subsectoarele transportului, moduri de transport. Totuși, Gesine Meissner consideră că Europa nu trebuie să se angajeze în niște obligații unilaterale atâta vreme cât nu există o înțelegere globală uh, Uh, dacă Uniunea Europeană și-ar asuma niște obligații unilaterale, ar duce la sporirea costurilor și nu am avea în vedere beneficiile. Uh, pentru că măsurile unilaterale, cum au fost ETS, uh, s-au, dovedit a fi neprielnice pentru Europa. Ghezina Meissner se gândește și la alte sectoare ale transportului, cum ar fi sectorul maritim cu cât mai multe state aderă la acest acord, cu atât uh, riscăm mai puțin scurgerea de carbon. Cam asta voiam să vă spun. Iar în ce mă privește, voi înainta niște amendamente, poate cu colegii de la ALDE, la momentul potrivit. Maria Chilen are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi. Mulțumesc raportorilor, ambilor, Uh, vom înainta și noi o serie de amendamente și vreau să le atrag atenția raportorilor uh, asupra anumitor chestiuni. În primul rând, uh, Uniunea energetică legată de securitatea energetică și costul producției de energie. Sunt elemente care ar trebui să fie accentuate. Și apoi, formele alternative de energie trebuie și ele accentuate mai mult pentru că s-ar putea să aibă o mare importanță în viitor. Mixul energetic pe care îl folosim s-ar putea să fie influențat. Domnul Ecort, cred că un transport inteligent urban este un element foarte important, mai ales în ce privește volumul. Este elementul de care avem nevoie în Europa. Avem nevoie de un transport care să utilizeze rezonabil spațiul disponibil. Și cred că toate serviciile trebuie să țină seama de reducerea emisiilor. Este de asemenea un element care trebuie avut în vedere. Și apoi să încercăm să găsim niște soluții în viitor. Mulțumesc! Hmm, nu știam că fusese publicată deja scrisoarea de iubire Peter Longreen Mulțumesc, domnule președinte. Cred că am auzit uh, de fapt că există o lipsă de cunoaștere în ce privește de transport. Credeam că am auzit tot ce se putea auzi, dar acum cineva spune că putem câștiga foarte multe Uh, dereglementând piața transporturilor și a cabotajului. Uh, adică și îmi pun o întrebare, se morbi la ce se întâmplă? Sunt persoane care uh, lucrează pentru 240 și ceva de euro pe lună și spuneți că ar trebui să dereglementăm piața transporturilor. Ar fi un dezastru pe piața transporturilor. Și apoi eu știu, există oare în Suedia, există în Suedia motoare diesel care sunt prietenoase cu mediul, există, sunt, există motorină uh, prietenoasă cu mediul care este folosită pentru camioane, uh, camioane care circulă în Suedia folosind această motorină uh, și sunt conduse de șoferi care nici nu-și permit să mănânce aproape și auzim că există avantaje de mediu dacă dereglementăm piața cabotajului. Uh, oamenii trebuie să ducă o viață respectabilă, trebuie să fie capabili să se poată hrăni. Lucrez în domeniul ăsta de 30 de ani și așa că nu spuneți mie că există un avantaj în dereglementarea acestui sector Uh, ar fi mai bine să tăceți din gură dacă s-ar putea. Mulțumesc, dar dreptul la libera expresie o are și cel care spune ceva ce nu-i pe placul tuturor. Mai întâi de toate, domnul Gros de la DG Energy, în numele Comisiei. Thank you very much, Chairman. Uh, the... Mulțumesc, domnule președinte. Comisia salută acest aviz de la Comisia TRAN Vrem să subliniem uh, următoarele. Uniunea, energie, Uniunea energetică este cuprinzătoare, cuprinde mai multe domenii de politici. Președintele Comisiei și vicepreședintele Sefcovici s-au referit la acest lucru. Ei cuprinde climă, energie, DigiMove, DigiMarkt, DigiClima și multe alte domenii de politică. După cum se vede acest lucru, uh, în foaia de parcurs a Uniunii Energetice sunt mai multe acțiuni din cele 43 propuse sunt, care sunt prevăzute pentru 2016 și sunt în domeniul transporturilor. Deci, din punctul nostru de vedere, este clar că transportul joacă un rol uh, foarte important pentru diverse aspecte ale Uniunii Energetice fie reducerea cu 30% a emisiilor de gaze de, cu efect de seră sau utilizarea intensivă a energiei regenerabile sau al patrulea pachet uh, în transport. Deci Comisia TRAN poate contribui la acest aviz și vrem să subliniem că pentru noi Uniunea Energetică ar trebui să fie o Uniune bazată pe dialog, dialog cu Parlamentul și cu cetățenii pentru că multe din aceste inițiative uh, vor fi discutate cu Parlamentul European, deci ne interesează cu o cooperare strânsă cu Parlamentul. Uh, și noile structuri de guvernare trebuie discutate cu societatea civilă europeană pentru a avea acest dialog energetic cu societatea civilă. Și apoi pentru noi este foarte important să avem un asemenea mecanism uh, important, uh, ambițios de guvernare, o cooperare între Uniunea Europeană și statele membre pentru a promova Uniunea Energetică, care, așa cum spuneam, include sectorul de transport. Iar în ce privește diversele aspecte ale avizului, așteptăm uh, să vedem contribuția raportorului. Mulțumesc. Und jetzt hat das Wort Elina Badram from DG Climate. Irina Badra de la DG Climate. Thank you, Mr. Chairman, and... Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor deputați. Digiclima Clima vă mulțumește pentru acest aviz și pentru intervențiile pe care le-am auzit astăzi, care arată cât de largă este înțelegerea chestiunilor implicate. Firește, protocolul de la Paris eh, este o parte extrem de importantă a pachetului pentru Uniunea Energetică, care a fost adoptat de Colegiul Comisarilor pe 25 februarie. Eh, se potrivește perfect eh, în modul în care e concepută Uniunea Energetică. Protocolul de la Paris include de asemenea o viziune uh, a contribuțiilor venite dinspre statele membre este o contribuție largă la nivel economic care cuprinde toate sectoarele energetice, cu toate sectoarele economice. Uh, încurajăm acțiunile întreprinse la nivelul statelor membre și participarea lor cu angajamente clare uh, la această Uniune. Uh, de asemenea, se subliniază importanța Uh, organizațiilor mondiale din domeniul aviației și din domeniul maritim, lucru care a fost subliniat și de raportor. Și trebuie să subliniem cât de uh, importante sunt eforturile acestor organizații internaționale care uh, eu m-am implicat în aceste dosare și, bineînțeles, uh, și pe mine mă enervează lentoarea unor progrese. Sunt uh, acțiuni multilaterale care au mers destul de încet. Noi vom continua să activăm împreună cu partenerii noștri din ambele organizații. Și vreau să spun câteva cuvinte privind Parisul nou acord este foarte important uh, ca să ajungem la uh, o înțelegere regională. Vrem să se interpreteze global responsabilitățile. Asta înseamnă că avem nevoie de o viziune comună pe termen lung pentru ca toți actorii internaționali să meargă în aceeași direcție mai ales dacă ne gândim ca până în 2050 să ajungem uh, la o scădere cu 30% și cred că este obiectivul pe termen lung care se potrivește foarte bine uh, cu, cele, cu a, acel obiectiv referitor la scăderea temperaturii cu 2 grade. Mulțumim Parlamentului pentru implicarea activă în pregătirile pentru Paris și cam asta este tot ce am avut de spus. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul celor doi raportori. Doamna Vircunen, mai întâi de toate. Yes, Mr. Mr. Chairman, uh, dear colleagues, I... Domnule președinte, stimați colegi, vă mulțumesc tuturor pentru comentarii. Aștept amendamentele săptămâna viitoare. Sper să ne întâlnim după aceea curând și vom încerca să creem un aviz de cea mai bună calitate a comisiei noastre. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu toți. Mulțumesc. Urmează domnul Eichhout. Mulțumesc și eu vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile lor, vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră, sper că vom uh, reuși să găsim amendamente de compromis. Cu siguranță amendamentele vor fi doar o adăugire la cele făcute deja. Abia aștept uh, să văd în formă de amendamente adăugate în raport uh, comentariile Cristinei și, de asemenea, com- comentariile cu privire la taxarea uh, aviației sunt de bună calitate. Voi vedea cum om putea uh, integra această idee în uh, avizul nostru. Acum, domnului Lotovski, vreau să-i spun că sunt de acord cu, cu comentariul legat de infrastructură. În ceea ce privește diversitatea țărilor, într-adevăr, aceasta este una dintre marile probleme la nivelul ONU. Nu poți să faci o mișcare acolo fără ca Uh, acordul să fie, consensul să fie să fie atins, cu siguranță discuții de genul acesta pentru atingerea unui numitor comun vor fi purtate și la Par- Paris. Dar să nu uităm că nici la nivel european nu stăm prea bine cu uh, echitatea sau uh, împărțirea, partajarea eforturilor. Știm că există state uh, membre ale Uniunii Europene care sunt uh, împovărate de, de, de, de prevederile cu privire la reducerea emisiilor, în timp ce statele din estul Europei sunt uh, lăsate chiar să-și crească emisiile. Deci, iată, nici la nivel european partajarea responsabilităților nu merge bine, dar rămite la nivelul Uniunii Europene. Uh, ONU, îmi cer scuze. Deci, Uh, să nu uităm că am mai avut și tot felul de instrumente inițial propuse de către Comisia Europeană cu privire la Uniunea Energetică, care mai apoi au fost instrumente de bună calitate, care după aceea au fost lăsate la o parte. Mm, nu mai intrăm în discuții. Uh, în, cele, în ceea ce privește cele spuse de transmise de doamna Meissner, dați-mi voie să spun că în ceea ce privește acțiunile unilaterale trebuie să purtăm o discuție bilaterală mai în detaliu, pentru că dacă ne uităm la Uniunea Europeană, continentul nostru care e dependent, dependent de importuri, uh, dacă este un stat european care poate face trecerea mai rapid, atunci uh, Uh, cred că aceasta ar trebui să, acest stat ar trebui să fie încurajat de către Uniunea Europeană, pentru că până la urmă uh, acest, uh, această mișcare rapidă este atât în beneficiul statului respectiv, cât și din, în beneficiul Uniunii Europene. Acum, în ceea ce privește combustibilii, alternativi, da, e nevoie de un cadru cât se poate de stabil. Peter, în ceea ce privește co- Cosma și cabotaj, cabotajul. Ei bine, temele acestea nu vreau să le includ în raportul meu, pentru că cu siguranță multe se vor discuta la Paris, dar cu siguranță nu se va discuta despre cabotaj. Avem și așa suficiente de discutat acolo. În ceea ce privește OMI și OACI, într-adevăr, acestea sunt organizațiile internaționale care trebuie să facă pașii înainte. Dar uh, Parisul va stabili până la urmă obiectivele pentru toate aceste sectoare. Bine, vă uitați așa reticent la mine, <laughs> va trebui să vă schimbați uh, uh, fața, figura. Bine, e interesant să vedem că sector, sectoarele acestea au privilegiul de a-și stabili propriile obiective, propriile ține. Și în acest sens, la Comisia ENVI, dați-mi voie să vă spun că am cerut un studiu uh, Uh, în care vrem să aflăm care trebuie să fie contribuția diferitelor sectoare, cel maritim, cel aviatic, etc., la scăderea emisiilor de dioxid de carbon. Rezultatele studiilor, studiului cu siguranță va fi un fel de dinamită aruncată în fața organizațiilor internaționale și sper din tot sufletul că dintr-o dată sau uh, la un moment dat aceste uh, organizații să se trezească și poate că întâlnirea de la Paris uh, le va ajuta. Și raportul meu vrea să fie ambițios din punctul acesta de vedere și eu vreau să trag semnalele de alarm, alarmă necesare și îmi dau seama din comentariile făcute că mă bucur până la urmă de ansentimentul multora dintre colegi. Aștept discuțiile cu nerăbdare și haideți să ne de, distrăm cu toții de minune. Mulțumesc foarte mult pentru dezbatere, 5 iunie, ora 12, data limită de depunere a amendamentelor. Trecem la următoarea temă. E vorba despre coordonatorii europeni. Uh, Peter Balas, responsabil pentru coridorul atlantic, nu este prezent, după cum am uh, spus. După aceea mai este, îl mai avem invitat și pe domnul uh, Carlos Secchi, Uh, și pe domnul Mathieu Groș. Uh, îi invităm să se așeze la uh, prezidiu, dar dacă domnul Groș nu vrea să ni se alăture acum, începem cu domnul Sechi, care este responsabil pentru coridorul Atlantic. ja. Ja, ja. Aber bevor ich jetzt Secchi das Wort erteile, Înainte însă de a-i da cuvântul uh, domnului Sechi, vreau să-l prezint pe domnul Martin Fuchs, noul nostru colaborator la secretariat. Domnia sa vine de la Comisia Envi și, dată fiind de experiența sa, cu siguranță ne va ajuta să găsim soluțiile potrivite pentru avizul nostru referitor la întâlnirea de la Paris. Mulțumim pentru prezență și sperăm să colaborăm strâns pe viitor. Și acum urmează domnul Carlos secii. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Sunt încântat de faptul că putem purta astăzi acest, această dezbatere cu privire la programul de lucru pentru Coridorul Atlantic, pentru care eu sunt coordonator. Aștept părerile dumneavoastră, criticile, sfaturile. În documentul pe care vi l-am pus la dispoziție, iată arată frumos, găsiți uh, toate informațiile necesare. Dar să nu uitați că situația evoluează permanent. Încercăm acum să facem uh, tot ce ne stă în putință pentru a folosi cât mai bine timpul și resursele care ne stau la dispoziție pentru dezvoltarea acestui coridor. Dați-mi voie să prezint pe scurt informațiile incluse în document. Am și câteva slide-uri care mă vor ajuta. Caracteristicile coridorului atlantic sunt următoarele. Trăsăturile cheie, așadar, le vedeți pe primul slide. Componenta maritimă a acestui coridor este foarte puternică, foarte importantă. Bine, și numele coridorului sugerează asta. Include 13 porturi cheie, atât uh, maritime cât și interioare și mai există și alte porturi foarte importante care țin de rețeaua cuprinzătoare. Din punct de vedere uh, feroviar, avem coridorul feroviar numărul 4, care este coloana vertebrală al coridorului nostru și dați-mi voie să subliniez uh, faptul că și Germania, dacă nu mă înșel chiar ieri, a semnat acordul uh, și, prin urmare, va deveni membru al Coridorului Feroviar numărul 4. Deci, iată, vom continua colaborarea strânsă. Patru state membre, patru secțiuni transfrontaliere, două între Portugalia și Spania, unul între Spania și Franța și unul între Germania și Franța. Trei capitale sunt uh, unite, uh, coridorul trece prin uh, noduri urbane foarte importante și uh, are și o serie de caracteristici specifice și anume uh, cuprinde două defilee. În zona baltică există aceeași problemă sau aceeași caracteristică. Deci vedeți, prin urmare, că coridorul atlantic leagă Oceanul Atlantic uh, de centrul Europei. Rolul coridorului va deveni și mai important odată ce capacitatea canalului Panama va fi dublată. Uh, odată cu uh, încheierea lucrărilor acolo, vă dați seama, fluxul spre Europa va crește în intensitate fluxul de transport uh, pe Oceanul Atlantic. Pe harta de aici, care nu este neapărat <laughs> foarte clară, dar folosiți-vă imaginația. Coridorul este linia cea galbenă care merge de la sudul Portugaliei până în uh, Mannheim, uh, Ludwigshafen și Strasburg. Regiunile transfrontaliere sunt evidențiate aici. Cu albastru închis avem regiunile, secțiunile transfrontaliere unde se lucrează încă. Mă refer în special la nord, între Germania și Franța. De asemenea, secțiunea transfrontalieră între Franța și Spania este în curs de construcție și ne, uh, ne pregătim să începem să lucrăm asupra conexiunii din sud. Uh, în timp din sud, adică între Spania și uh, Portugalia, celălalt coridor uh, între, care unește Salamanca de un alt uh, oraș din uh, Portugalia. E bine, în ceea ce privește acest, uh, această secțiune, studiile sunt în curs, urmează cândva în viitor să demarăm lucrările. Și vedeți, de asemenea, pe slide, uh, cererile pe care le-am primit uh, de finanțare a uh, unor proiecte, fie în cadrul CEF, fie prin intermediul BEI. Vedeți că majoritatea porturilor importante de asemenea figurează pe imagine, dar mai apar aici și o serie de alte proiecte importante care, pentru care se caută finanțare. Dacă trecem la următorul slide, dacă e să vedem uh, cum stăm cu respectarea criteriilor TNT, pe partea dreaptă a slide-ului vedeți uh, care sunt criteriile, electrificarea uh, la nivel de căi ferate, ei bine, din punctul ăsta de vedere stăm Uh, bine, aproape 90% din uh, rețeaua feroviară este electrificată. Avem probleme însă la ecartament, avem patru uh, ecartamente diferite în această zonă, în acest coridor și tocmai de aceea trebuie să se creeze un plan de gestiune între Spania și Portugalia, asta pentru ca problema ecartamentului să fie rezolvată. În Spania, uh, calea ferată de mare viteză este sau folosește cartamentul uh, UCI, uh, doar acest cartament, dar se poartă discuții pe marginea acestui subiect și se încearcă determinarea autorităților să facă noi, noi pași înainte. Un alt punct important care are de-a face cu discuția pe care o purtați înainte uh, este următorul. Gazul lichefiat în sectorul mar maritim este foarte important în coridorul nostru. Există o nevoie care trebuie să fie uh, există nevoi care trebuie să, să fie satisfăcute. Să nu uităm că în această zonă avem acele uh, sau zone de control a emisiilor. În America de Nord și uh, în uh, Marea Baltică există asemenea zone de control a emisiilor, dar și în coridorul nostru. Pentru a face față criteriilor care stau la baza acestor zone, trebuie să facem investiții, investiții în infrastructura portuară, dar aceste investiții pot reduce emisiile de dioxid de carbon, dar și proteja mediul înconjurător. Iată, proiecte deosebit de interesante și care, cu care ne confruntăm uh, în coridorul nostru. Ceea ce privește autostrăzile, situația lor, starea lor este satisfăcătoare dar avem în continuare problemă cu, probleme cu interoperabilitatea în uh, zona noastră. Așa, pe scurt, uh, dacă e să rezumăm uh, obiectivele și prioritățile noastre, e bine, obiectivele le cunoașteți cu toții, sporirea multimodalității, echilibru în domeniul acesta al intermodalității. Vrem să punem accent pe uh, sistemul feroviar, în special, care trebuie să fie folosit, în special pentru transportul uh, mărfir, mărfurilor. Vrem să, con, uh, să, să sprijinim caracterul intermodal al, uh, al uh, transportului rutier. De asemenea, încercăm să sporim importanța transportului feroviar, să rezolvăm problema ecartamentelor, etc. dimensiunea externă a coridorului nostru, um, și anume deschiderea spre Oceanul Atlantic, reprezintă una dintre caracteristicile speciale ale coridorului Atlantic și asta înseamnă că trebuie să sprijinăm, sprijinim transportul maritim prin uh, promovarea combustibililor uh, ecologici, prin promovarea protecției mediului înconjurător, etc. Deci noi vrem să punem accent pe intermobilitate, pe platforme logistice, vrem să cooperăm cu diferiții uh, Uh, diferitele autorități care sunt incluse în coridorul nostru, dar bineînțeles vrem să colaborăm și cu coordonatorii celorlaltor coridoare europene. Încercăm uh, să schimbăm, să, să creăm un uh, plan de rezolvare a problemei ecartamentelor. Vrem să eliminăm toate porțiunile care nu sunt în momentul uh, de față acoperite. Vă vorbeam despre legătura uh, una dintre secțiunile transfrontaliere care leagă Spania de Portugalia. De asemenea, încercăm să sprijinim porturile. Am făcut asta deja în uh, Portugalia, dar mai avem multe alte lucruri de făcut și, de asemenea, vrem să sporim vizibilitatea coridorului în ceea ce privește fluxurile globale, logistica etc., pentru a folosi mai bine, exploata mai bine potențialul pe care coridorul îl are. Cam asta ar fi, domnule președinte uh, și doamnelor și domnilor, uh, cam asta ar fi esența raportului nostru. Bineînțeles, uh, stau la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc! Am doar două persoane care doresc să intervină. Finn van den Kamp are cuvântul. Ik moet zeggen, naarmate ik meer eh, bekend raak. Cu cât eh, aflu mai multe despre aceste coridoare TNT, cu atât îmi plac mai mult. Cred că reprezintă chiar eh, bijuteria coroanei în ceea ce privește transportul european. Eu și cu siguranță și grupul PPE considerăm că acesta este un proiect pe care trebuie, continu- pe care trebuie să-l continuăm și în care să ne investim mai mult. M-am bucurat să văd că și Strasburg face parte dintr-un uh, coridor. TGV-ul de la Strasburg la Paris uneori are probleme la Savern și aș dori să-i transmit asta domnului profesor uh, Sechi, uh, sperând că nu s-ar putea asigura că TGV-ul ar putea ajunge la timp dumneavoastră sunteți uh, un om înțelept, însă vreau să spun că eu am nevoie de pietre de temelie pentru a da mai multă putere comisiei. Aveți mai mulți bani la dispoziție, sunteți la timp cu planificarea, aveți autorizațiile, licențele. Poate că e o întrebare tâmpită, dar uh, Aș vrea să știu cum stau lucrurile, pentru că Uniunea Europeană nu are suficient timp la dispoziție, trebuie să pune lucrurile în mișcare. Eu uh, am aici o atitudine duală. Cred că Parlamentul are dreptul să critique Comisia, însă trebuie să-mi uh, dați ceva pe care să mă pot baza. Trebuie să facem lucrurile mai repede și mai bine. Și pentru a conchide, domnule președinte, mi-ați explicat că e greu uh, să transportăm energia din Maroc în Spania și din Spania în Franța. Pirinei reprezintă aici un obstacol. Vă gândiți cumva acum uh, la o anumită legătură aici? Dacă spuneți că astea sunt prostii, nu mă supăr. Dar uh, aș vrea să înțeleg dacă se poate săpa acolo, dacă pot uh, exista conducte și așa mai departe. Oare Uniunea Energetică se gândește la așa ceva? Nu vreau să uh, irit comisia pentru că îmi doresc să cooperăm, însă un coridor energetic TNT uh, oarecum uh, vă sună. Și, grație. Mulțumesc foarte mult, domnule Sechei, pentru explicațiile date. Cred că toate chestiunile enumerate de dumneavoastră sunt chestiuni cu care suntem de acord. Aș spune că majoritatea deputaților din Parlament sunt de acord cu ele, dar problema e puțin alta. Eu vreau să știu dacă în aceste proiecte, în coloana pe care ne-ați arătat-o în diapozitive, în proiectele prezentate în diferite state membre pentru coridorul Atlantic, care spuneți că este ca o bijuterie, da, deci dacă toate acestea abordează cele două chestiuni principale pe care le-ați menționat, și anume zonele transfrontaliere, se aude tot ce spune, stimați domni. Deci zonele transfrontaliere, ă, pentru că eu locuiesc în țara Baștilor și acolo suferim Uh, pentru că suntem uh, într-o zonă transfrontalieră și pe aici trec mii și mii de camioane și nu avem soluție. Uh, și nu putem ascunde că acolo avem o problemă cu Franța. Franța nu reușește să înțeleagă că această zonă transfrontalieră este prioritară și trebuie văzută ca atare Așa că aș vrea să știu ce, cum evaluați dumneavoastră proiectele, cum vedeți dumneavoastră uh, că cele trei state membre legate de acest, uh, această zonă atlantică, Portugalia, Spania și Franța, uh, ce trebuie să facă aceste state în acest context S-au făcut uh, niște eforturi. Guvernul spaniol ne-a anunțat uh, uh, vorbind despre drumul care trece prin țara Baștilor, este drumul în formă de Y din Bască și care, prin care va fi deviat trenul către diverse zone. Vreau să știu care este evaluarea dumneavoastră. Azi dimineață vorbeam despre Cartea Albă a Transporturilor și am văzut că e necesar să coordonăm eficient activitățile și statele membre trebuie să se implice în aceste proiecte prioritare. Vreau să știu ce credeți dumneavoastră, unde suntem în acest moment cu aceste proiecte prezentate de statele membre. Și apoi mai vreau să vă spun ceva. Credeți că există vreun proiect Uh, care nu e coerent, care nu poate participa la punerea în aplicare a acestui coridor. Danke sehr. Jetzt aus Frankreich, Karima Deli. Doamna Deli. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule însărcinat cu coridorul Atlantic, mai întâi vă urez uh, succes. Succes pentru că autostrada pe care o considerați dumneavoastră o prioritate, mai ales din perspectivă uh, de mediu, din păcate a beneficiat de următorul anunț din partea guvernului uh, francez făcut pe 30 aprilie. Se spune explicit că renunțăm la autostrada feroviară între Calais și Irlanda, care fac part, face parte din acest coridor atlantic, care trebuia să intre în uh, vigoare uh, în ianuarie 2016. Deci, după cum vedeți, uh, acest proiect are niște linii specifice care presupuneau uh, uh, să se treacă traficul de pe autostrăzile rutiere pe cele uh, feroviare, care însă, deși avea beneficii pentru mediu, uh, a fost un proiect la care Franța a, rezut, a renunțat. Tronsonul principal nu va mai uh, exista așadar pentru că contribuția Franței nu va mai fi prezentă. Prin urmare, Vă întreb, veți intra în negocieri cu guvernul Franței pentru că ei consideră că nu pot să facă asta din cauza unui uh, echilibru fin bugetar. Aceasta era întrebarea mea. Și apoi următoarea, unde ne aflăm noi uh, cu uh, progresia pentru transportul de marfă în coridorul dumneavoastră? Mulțumesc! Luis de Grandes Pascal. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am venit uh, mai târziu. Avem impresia că domnul Seche o să vorbească mai târziu. Și trebuie să înțelegeți, domnule președinte, că pe acest coridor care afectează foarte mult Spania mă interesează foarte mult. Uh, îl cunoaștem pe coordonator, uh, e foarte competent și n-am să fac literatură aici, o să trec direct la subiect și o să pun o întrebare. Ce soluție aveți pentru problemele vechi sau poate unele sunt pe cale de a fi soluționate? Domnule Sechi, știți foarte bine că Franța a acordat uh, prioritare, prioritate uh, unei conexiuni între Bordeaux și Toulouse și a lăsat mai departe Bordeaux, frontiera cu Spania. Uh, e un coridor care trece prin diverse țări, nu printr-una singură. Deci întrebarea e clară și apoi ne gândim care sunt problemele în zonele transfrontaliere, ce, probleme, ce soluții se pot găsi. Asta e prima întrebare. A doua întrebare e o chestiune de, care ține de interoperabilitate în, în Spania există, nu trenuri de mare viteză, e, fie finanțată fie de Comisie, fie de uh, Spania. Și uh, ne gândim la această linie iberică. Pot să coexiste mai multe soluții în funcție de proiectare și caracteristică pentru a nu afecta eficiența coridorului și este o întrebare care mi se pare inevitabilă între Spania și Portugalia nu există o, o soluție pentru, pentru această conexiune. Și unde putem găsi o soluție mai concretă? Și în uh, lipsa electricității în zona Los Alamos, trecem direct la probleme, este foarte clar cum vede coordonatorul diversele standarde de electrificare de-a lungul coridorului pentru a putea uh, ajunge la armonizarea lor și trec direct la probleme, cum spuneam, le cunoașteți foarte bine și vi le expunem direct și vă mulțumesc pentru înțelegerea de care ați dat dovadă. Mulțumesc că ne-ați ascultat. Danke Pavel Telițca. Domnul Pavel Telițca. Da. Bună ziua, bun venit în cadrul comisiei noastre. Ca urmare la comentariile făcute de domnul Van den Kamp, trebuie să spun că în termen de politică, conceptul TNT a fost uh, poate uh, contribuția cea mai semnificativă în politica comună de transport în ultimii ani. De șapte ani am avut ocazia să uh, contribui la Uh, unul dintre cele șapte coridoare și uh, pot să spun că am avut uh, și o echipă de colaboratori foarte buni, coordonatorii din fața noastră. Am două întrebări legate de coridor. Însă, poate e o întrebare mai degrabă de natură generală, nu specifică, pentru că nu cunosc detaliile acestui coridor. Știu însă că e pe mâini bune. Cât privește disponibilitatea financiară, capacitățile financiare pe care le avem, poate ar trebui să reținem faptul că în această dimineață dialogul tripartit uh, uh, cu privire la planul de investiții uh, strategice s-a finalizat. Prin urmare, trebuie să înțelegem acum care vor fi implicațiile pentru CEF. Oare aveți vreo analiză ale acestor implicații pentru toate coridoarele? și eventual mai specific pentru coridorul de care vă ocupați dumneavoastră, care ar putea fi îngrijorările dumneavoastră sau oare totul este uh, în regulă? Uh, oare efectul uh, asupra acestui coridor ar putea fi marginal? Sau dacă există preocupări semnificative, oare ni le-ați putea împărtăși? Oare puteți avea o sumă maximă de la care nu mai puteți gestiona într-o manieră adecvată acest coridor? Întreb din motive foarte simple. Va trebui să avem o poziție până la urmă cu privire la rezultat. Va trebui să luăm și decizia corectă. Iar acum trebuie să ținem cont că lucrurile sunt proaspete, că datele mai trebuie parcurse odată după care decizia va trebui semnată, am vrea să știm dacă există implicații negative. Și asta doar pentru că anumite instituții n-au avut uh, uh, creativitatea și curajul necesare. Aș uh, dori să spun că apreciez faptul că coordonatorii sunt independenți. Prin urmare, trebuie să produceți niște rezultate, altfel vă vom lua la rost. Aș vrea să vă întreb și cum anume v-am putea noi ajuta. E ceva ce putem face noi în calitatea noastră de Comisie a Parlamentului European? Mulțumesc! Mulțumesc și spuneați că am vizitat uh, țara Bașcilor. Am observat acolo că există noi trasee care folosesc cartamentul european, prin urmare, da, vor exista două tipuri de cardamente în uh, statul dumneavoastră, cu siguranță uh, Spania nu va adopta în totalitate ecartamentul european în viitorul apropiat. Important este însă că în țara Paștilor acest, uh, această nouă, acest nou trans, tronson feroviar este potrivit și pentru transportul de mărfuri, nu doar pentru transportul de uh, persoane, cum s-a întâmplat în Germania. În Germania acțiunile au fost uh, precipitate și nu s-au făcut analizele necesare. Spaniolii au fost mai inteligenți. Acum se pune întrebarea cum putem uh, unifica până la urmă Europa. Da, dacă Franța spune că nu mai vrea tronsonul dintre Bordeaux și granița spaniolă, atunci uh, ce facem? Comisia ne poate spune ce se va întâmpla, cine, cine finanțează și ce finanțează. S-a insistat ca tronsonul uh, Torino uh, acela foarte controversat să fie până la urmă finanțat, dar proiectul acela nu se va termina nici de acum 40 de ani. Prin urmare, cred că ar trebui să se discute Comisia cu statele membre, cu coordonatorii cor- uh, coridoarelor și să se stabilească care sunt prioritățile pentru finanțările europene, pentru că există anumite proiecte care trebuie neapărat finanțate. Asta în primul rând. În al doilea rând, uh, mi-ai spus că transportul, că aș fi spus că transportul de energie ar fi o, o prostie. Transportul de energie din Marea Mediterană sau peste Marea Mediterană. Nu, am înțeles greșit, am înțeles greșit. Uh, minunat că am, uh, am uh, rezolvat această neînțelegere. Dar energia solară din Sahara ar putea fi uh, produsă în Spania între timp și în sudul Franței. Există milioane de hectare care pot fi folosite. Nu trebuie să transportăm neapărat energia din nordul Africii spre Europa, ci trebuie să folosim caracteristicile și uh, posibilitățile care ne stau la dispoziție în Europa. Dar, în principiu, într-adevăr, uh, Transportul, transportul acesta de energie ar trebui să fie posibil pe viitor. Dar mai întâi de toate, hai să vedem ce putem face la nivel european. Și acum, domnule Seci, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru comentarii, pentru întrebări, pentru diversele intervenții. Uh, au fost câteva puncte specifice, altele mai generale, dar voi începe cu ultimele. Însă mai întâi dați-mi voie să clarific deși știți foarte bine, care este scopul acestui document. Planul de acțiune a fost prevăzut în nou regulament TNT L-am elaborat, l-ați primit, uh, toți coordonatorii l-au transmis uh, înainte de Crăciun anul trecut. Acesta a trecut printr-o procedură de consultări cu toate părțile interesate, cu guvernele și așa mai departe. Însă, uh, acesta a fost mai ales rezultatul unui studiu foarte minuțios pe care îl și conține. Și Asta pe coridorul 4, pentru care au avut loc din nou întâlniri cu părțile interesante și asta a dus la o mai bună înțelegere și identificare a nevoilor. Ori acest proces va continua. Acesta a fost un prim pas, însă nu este uh, planul de acțiune final. Niciodată nu va avea un plan de acțiune final. Procesul este unul în curs, uh, planul va fi actualizat anul viitor și apoi uh, după încă 2 ani. În ceea ce privește coridorul 4 și acest exercițiu, ei bine, totul va fi relansat uh, odată cu zilele TNT de la Riga și vom putea atunci stabili o agendă pentru munca noastră viitoare pentru a vedea cum vom putea îmbunătăți ceea ce am făcut până acum. Până la urmă, e un proces care necesită contribuția tuturor părților interesate pentru a putea obține cel mai bun produs posibil. După părerea mea, în acest document uh, avem uh, clar scris ceea ce trebuie făcut. Avem un uh, coridor multimodal, multifuncțional, care conectează patru state și care oferă o contribuție foarte importantă pentru piața unică unitară. Uh, e clar că e nevoie de foarte multe resurse pentru a ne atinge obiectivele, progresul există, este însă unul uh, lent și nu e neapărat cel pe care îl așteptam uh, din cauza crizei, din cauza resurselor limitate și așa mai departe, însă trebuie să insistăm să mergem în această direcție. Apoi, resursele clar reprezintă problema cheie, pentru că, după cum știți cu toții, cu siguranță, Uh, fondul CEF a primit de trei ori la rând mai puțin bani decât trebuia. Da, noi suntem responsabili pentru el, nu coordonatorii, dar vreau să spun că am primit un număr foarte important de proiecte foarte bune, foarte bine gândite, foarte bine scrise, care mai întâi exemplifică ceea ce uh, e necesar uh, în Europa. Ni s-a tot spus că s-ar putea să nu avem proiecte și, prin urmare, n-am avea nevoie de resurse, dar nu, din contră, uh, vom putea uh, finanța doar o parte din aceste proiecte prin cofinanțare. Acordul din această dimineață, în principiu, cred că a fost un lucru bun, pentru că Acum avem un acord, deci toate părțile au fost uh, mulțumite de compromis, acum trebuie să îl studiem și să vedem dacă vă mulțumește și pe dumneavoastră. Cel puțin uh, eliberează câteva resurse care se reîntorc la uh, CEF. Aceste fonduri vor putea fi folosite uh, mai bine la următoarele uh, cereri de ofertă. Într-un fel, practic, uh, s-au pus babele uh, implementării planului Juncker. Multe dintre proiectele care au fost uh, înaintate sau despre care am vorbit astăzi sau la care s-a referit doamna Bilbao, sunt uh, proiecte care sunt uh, bune, care se potrivesc cu abordarea dumneavoastră. Ori asta înseamnă că s-ar putea să fie mobilizate resurse suplimentare câtă vreme uh, anumite chestiuni de natură practică sunt rezolvate. Noi am lucrat la toate acestea, la DigiMove, și ne-am gândit mai de demult la posibilitatea de a avea un schimb de opinii, eu cu domnul Bodevic și cu domnul Christophensen. Ne-am gândit să avem un dialog cu dumneavoastră în legătură cu acest subiect. Bineînțeles, procesul va continua. Așadar, important, uh, importante sunt resursele, modul în care putem mobiliza noi resurse și cum putem folosi cel mai bine banii din perspectivă practică, cum putem uh, elimina obstacolele. Odată ce această muncă se va încheia, Uh, voi fi încântat să mai am și alte schimburi de opinii cu dumneavoastră. Acum, pentru a comenta pe scurt uh, ceea ce ne-ați supus atenției, ei bine, am luat notă precisă de tot ceea ce ați zis și vom încerca să reflectăm la ceea ce ne-a spus. Însă, în general, ceea ce se întâmplă e că guvernele și nu doar cele din uh, coridor încetinesc Uh, ritmul angajamentelor, păstrează totuși angajamentul fapt pozitiv. Mm, aici a fost uh, și uh, o problemă în Portugalia cu o legătură care chiar lipsea. Iar acum, în legătură cu această porțiune, s-au lansat niște studii și lucrurile sperăm vor progresa repede pentru a avea Um, o relație bună și cu Spania, pentru că Spania are un interes aici. Prin urmare, am încredere că în acea parte a coridorului, precum uh, și uh, pe zona Salamanca, uh, vom putea primi niște proiecte foarte bune și situația va evolua. Am fost foarte trist atunci când autostrada feroviară a fost amânată, pentru că am considerat-o o idee foarte bună pe acea parte a Mediteranei. Chiar existau posibile rezultate. Însă, din cauza unor restricții cu privire la resursele financiare, vom regândi lucrurile în viitorul apropiat. Sunt foarte sensibil la problemele de mediu, la aglomerarea uh, zonelor care țin de Franța și Spania în acest uh, coridor și singura soluție, după părerea mea, uh, ar fi să înțelegem următoarea contradicție. Ne dorim mai, multe, mai mult flux maritim pe coridorul Atlantic, câte vreme ne confruntăm cu o foarte mare aglomerație aici. Deci, Trebuie să echilibrăm puțin aceste două aspecte. Cealaltă soluție ar fi să îmbunătățim transportul feroviar. Uh, câtă vreme rămânem încrezători uh, în că odată ce uh, vom avea aceste piese lipsă din infrastructură și odată ce vom avea cadrul de reglementare și stimulentele pentru operatori, care să ajungă în direcția cea bună, nu în direcția opusă, atunci uh, aceste probleme vor fi rezolvate. Această situație n-ar uh, implica o reducere a fluxului uh, comercial, ci din contră o sporire a sa. Și asta câtă vreme respectă mediul. Dar e clar că e nevoie de aceste investiții, de foarte multe angajamente pentru a încheia, domnule președinte, și aici sunt foarte deschis cu dumneavoastră, impresia mea e că angajamentele există, există o convingere uh, larg împărtășită că acest proiect trebuie dus până la capăt, însă există o anumită reticență din cauza problemelor financiare, din cauza faptului că dacă cheltui un milion aici, îți lipsește un milion din altă parte. Cu toții, deci trebuie să ne unim eforturile pentru uh, a demonstra, așa cum uh, am putut vedea și din alte intervenții legate de acest subiect, că vorbim despre o infrastructură bună și responsabilă cu mediu, prin urmare banii cheltuiți sunt bani buni, iar produsul este unul pozitiv pentru PIB. Prin urmare, este o investiție în ambele sensuri ale cuvântului. Vă mulțumesc pentru atenție și stau la uh, dispoziția dumneavoastră pentru orice altă uh, întrebare ați mai avea. Vă mulțumesc de, pentru contribuții și pentru eforturile comune. Mulțumim foarte mult, domnule Carlos Secchi, spune domnul președinte. Thank you very much. ich begrüße jetzt ganz herzlich. Îl salut uh, pe Mathieu Grosch, care ne este cunoscut tuturor, pentru că până cu un an în urmă era în continuare membru al comisiei noastre. Acum este coordonator pentru Coridorul Orient-Mediterana de Est. Bun venit! Așteptăm cu nerăbdare prezentarea. Știem, Mathieu are 10 minute la dispoziție și cu siguranță va respecta timpul pus la dispoziția sa. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi ideea e să răspundem la întrebările colegilor, dar mai întâi de toate haide să, pun, să spun câteva lucruri despre coridorul nostru. Domnul președinte <laughs> întrerupe. Deci, nouă state membre sunt implicate. Avem 15 aeroporturi, 10 porturi uh, interioare, 14 uh, noduri uh, uh, esențiale și dacă e să, să facem o comparație între Uh, obiectivele pentru coridorul nostru realizat în momentul de față, până în momentul de față, ve- vă veți da seama care sunt provocările cu care ne confruntăm, uh, gradul de electrificare, dimensiunile, trenurile, etc., etc., toate trebuiau să fie reevaluate. Aceasta a fost dificultatea noastră majoră. Însă, pe baza acestor evaluări, am stabilit care sunt prioritățile pentru următorii 15 ani pentru acest uh, coridor și care sunt accentele care trebuie să, spune, să, să fie puse. Pe următorul slide am făcut un exemplu. Dacă vreau să iau uh, la Bremen un uh, tren pentru Atena, se mai întâmplă și asta, uh, ei bine, avem șapte sisteme de siguranță prin care trebuie să trecem în drumul nostru, avem trei intensități electrice diferite, uh, de patru ori trebuie să fie schimbată locomotiva, o uh, ecartament uh, diferit în diferitele state implicate, greutatea maximă este de 30 de tone și uh, viteza medie este de 80 de km de, pe oră. Deci, iată, toate acestea înseamnă că uh, e foarte, foarte important ca în sectorul feroviar să punem accent și mai mult pe interoperabilitate. Și, bineînțeles, viziunea trebuie să fie transfrontalieră. Pentru a vedea o, și mai bine situația, Uh, vă dau câteva exemple. Am uh, creat o serie de hărți prin care stabilim ce se întâmplă în coridor conform criteriilor diferite. În primul și în primul rând avem greutatea pe axă. Acolo unde e albastru totul merge bine, acolo unde e roșu, situația nu e bună. Asta ne spune din nou că există o lipsă de coerență la nivelul coridorului. Următoarea hartă ne arată uh, lungimea trenurilor. În nord lungimea este corectă, dar cu cât mergem mai în sud, cu atât problemele apar. După Bratislava și uh, Budapesta, situația se înrăutățește. În Grecia se rezolvă oarecum. După aceea, la navigația internă avem uh, probleme mari. Vedeți pe slide-ul acesta spre exemplu, că adâncimea necesară pentru garantarea navigabilității nu este, nu este garantată și asta e o mare provocate, provocare. De asemenea, în cadrul acestui coridor trebuie să punem în continuare accent pe transfrontalier și uh, de aceea anumite proiecte transfrontaliere sunt esențiale. Munca noastră constă în mare măsură în a aduce la aceeași masă oameni care poate nu discută suficient uh, unii cu ceilalți, fie că vorbim despre brez, uh, trecerea între Drezra și Praga, fie că vorbim despre colaborarea între slovaci și uh, ungari, uh, fie că vorbim despre România, Bulgaria sau Grecia. Ei bine, acestea sunt pentru mine punctele esențiale. Al doilea punct esențial este următorul. În nordul coridorului, cu Hamburg și Bremerhaven, avem două porturi foarte importante și fiecare port funcționa bine doar dacă uh, partea terestră, terestră funcționa. Și ce vrem noi? Noi vrem un sistem multimodal care să scadă sarcina uh, Uh, porturilor și asta generează o serie de noi provocări pe care le voi prezenta mai, uh, puțin mai târziu. Deci și la porturi intermobile, intermobilitatea este absolut uh, esențială. Doar prin platforme multimodale putem vorbea, vorbi despre intermodalitate. Acum, în ceea ce privește volumul de investiții, la noi avem 47 de miliarde pentru 25 de miliarde sunt absolut esențiale, 15 miliarde din uh, suma pe care, de care avem nevoie încă nici măcar n-a fost creionată sau sursa ei n-a fost creionată. Deci ce înseamnă aceasta? Înseamnă că deciziile luate la liniile directoare și în cadrul TNT ar uh, ar trebui să ne permită acum să ne uităm în viitor, să fim coerenți, dar iată că nu putem neapărat. Dar sunt și optimist. Toată pregătirea făcută la Parlament și la Comisie pentru liniile directoare și pentru TENTE și după aceea toate coordonările de care am avut parte cu statele membre, cu cele 28 de state membre, pentru că să nu uităm, am purtat un dialog cât se poate de direct uh, care s-a adus la propunerea proiectelor. Ei bine, toate acestea au dus la sporirea numărului de proiecte și asta înseamnă că avem deja și proiecte mature, iar mesajul acesta trebuie să-l transmitem. Noi suntem capabili, iată, să folosim uh, toate mijloacele CEF uh, la nivel de un singur coridor. Eu cred că multe mici proiecte ar putea fi adăugate marilor proiecte care sunt deja stabilite pentru coridoarele europene și aceste mici co- uh, proiecte ar putea fi un complement pentru tot. Uh, uh și, uh, din păcate, finanțele nu ne ajută, ambițiile noastre sunt mari, am avea nevoie de sume duble, dacă nu chiar triple, decât cele stabilite pentru CEF. Acum, în ceea ce privește prioritățile mele, n-are niciun sens să le enumăr, le aveți uh, înscris. Vreau să subliniez însă doar următorul lucru. Am pus prioritate, prioritatea pe transfrontalier. De asemenea, uh, navigația interioară este o altă uh, prioritate, dar ea este de fapt problematică și de asemenea încercăm să scădem povara cu care se confruntă po porturile prin intermediul uh, căi ferate. Am fost la Bremerhaven, am fost la Hamburg și ne-am dat seama că slăbiciunile uh, navigației interioare duce la supra-solicitarea uh, transportului rutier și chiar a transportului feroviar. Tocmai de aceea Cehia și Germania trebuie să ia o poziție comună cu privire la Elba. Să nu uităm, avem, avem deja un plan uh, pentru Elba, dar acesta trebuie să fie sprijinit de ambele state. Deci cele două state trebuie să stabilească dacă Elba este o prioritate sau nu. Și dacă este o prioritate, atunci trebuie să se ia deciziile politice și dacă nu, atunci nu trebuie trebuie să fie făcute investiții în anumite state care um, practic nu duc la nimic atâta timp cât uh, planul cu privire la Elba nu va fi pus în aplicare. Să nu uităm că în momentul de față pe Elba uh, se uh, realizează un tipuri de transport care nu pot fi trecute pe șosele sau pe pe calea ferată. Tocmai de aceea eu consider că proiectul acesta cu privire la Elba este unul esențial. Să nu uităm că Există deja companii care s-au stabilit atât în Germania cât și în Cehia, tocmai uh, pentru că preconizau investiții făcute în Elba. În iunie va fi prezentat un studiu cu privire la uh, influențele pe care uh, investițiile noastre le au asupra creierii uh, locuri, locurilor de muncă. Ei, pe baza acestui studiu vom arăta cât se poate de clar că investițiile din TNT sunt absolut esențiale pentru economia per ansamblu, economia europeană. Uh, deoarece ELBA este importantă pentru noi, am vorbit atât cu germanii cât și cu cehii în încercarea noastră de a-i convinge nu doar pe politici politicieni să se întâlnească, ci și pe cei care fac parte din ONG-uri. E important să se analizeze în astfel de cadre lărgite viitorul per ansamblu al acestei zone. Uh, Uh, nu putem vorbi despre dificultățile implicate de transportul maritim pe căile interioare atâta timp cât nu se face absolut nimic pentru eliminarea acestor probleme care fac uh, transportul pe căile navigabile interioare dificile. Uh, în momentul de față, șoselele sunt aglomerate, uh, uh, sectorul feroviar nu mai este suficient uh, și tocmai de aceea căile navigabile inter interne trebuie, interioare trebuie să fie finanțate. Cred că la Riga vom avea un forum, vom organiza un forum, asta dacă investiția, invitația este corectă. Și uh, în Riga vom avea posibilitatea de a ne întâlni cu toți uh, partenerii din uh, coridorul nostru. Nu mă refer doar la politicieni, ci și la autoritățile locale uh, și regionale și de asemenea la reprezentanții companiilor implicate. Coridorul pentru care sunt eu uh, responsabil, din fericire, are uh, norocul de a implica pe lângă Germania tot felul de state care sunt beneficiare ale politicii de coeziune. Asta înseamnă că, iată, anul acesta vom mai putea face o licitație pentru uh, state uh, Asta până la finele anului și după aceea va fi organizată o a doua licitație cu statele care fac parte din politica de coeziune. Uh, avem un calendar relativ uh, lax, uh, trebuie să stabilim totul până în 2017, dar până la urmă avem norocul ca, datorită acestei specificități, să nu avem mari probleme în a Uh, distribui fondurile. Pentru uh, coridorul nostru avem vreo 7 miliarde la dispoziție și pornesc de la premisa că aceste fonduri până în 2017 vor fi într-adevăr solicitate, pentru că știți prea bine, după 2017 intră în vigoare principiul uh, folosește-l sau pierde banii. Cam asta ar fi situația în coridorul nostru. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Groș. Urmează domnul Van den Kamp. De laatste keer vandaag eh, hartelijk bedankt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc. Vreau să repet eh, eh, ce am spus mai devreme apropo de perla coroanei. Dacă analizăm din nou cele spuse, se vede că este multă energie aici implicată, se fac multe lucruri în Europa, dar dintr-un asemenea coridor iese foarte multă energie. Matthew Grosh uh, nu este același gen de persoană ca profesorul Sechi. Știe exact uh, care sunt uh, regulile jocului, este mai direct, este și ceva mai inteligent. Și spune că trebuie să punem lucrurile în mișcare în Europa, exact ce spuneam și eu mai devreme. Dar acum privind uh, autorizațiile. Spuneați că sunt uh, foarte mulți bani, uh, dar principiul este utilizații sau îi pierdeți. Problema se pune dacă obținem autorizațiile necesare la momentul necesar. Și apoi mai apare o problemă și anume Fondul European pentru Investiții Strategice putem folosi banii din acest fond pentru aeroporturi, uh, de exemplu, și ceea ce este foarte bine. Însă nu e foarte ușor uh, pentru uh, că, drumuri, pentru transportul rutier sau pentru căile navigabile continentale. Putem face acest lucru, ne putem adresa comisiei care este, cum funcționează relația respectivă. Se pot crea acești bani și apoi uh, Mă gândesc la China. Ne putem aștepta la investiții în căi ferate de la București la Budapesta, investiții făcute de chinezi, cum se potrivesc cu coridorul pe care l-ați menționat? Și uh, nu în ultimul rând, și știu că e greu, dacă ne uităm la cum arată coridorul, e la o mică distanță de Istanbul. Ce părere aveți despre acest lucru? Care este opinia dumneavoastră? Ă, ă, ă, noi am fost la Istanbul, dumneavoastră ați fost în țara Baștilor și se întâmplă foarte multe lucruri acolo. Și încă un comentariu final și voi vorbi încă o dată de profesorul Sechei. Toate investițiile din aceste coridoare creează creștere economică și foarte multe locuri de muncă. Trebuie să ne amintim aceste lucruri vorbim de durabilitate, dar trebuie să vorbim și de crearea de locuri de muncă. Mulțumesc. Ich gehe darauf ein später. Mulțumesc, vă răspunde mai târziu. Urmează doamna Ayala Sender. Uy, eso ha sonado casi amenaza. bueno, bueno, yo agradecer eh, mucho a, al colega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 și eu m-am pus pe lista vorbitorilor. Caracterul transfrontalier ca prioritate și, de asemenea, priori, uh, prioritatea acordată proiectelor mici. Ei bine, sunt întru totul de acord cu lucrurile acestea. Mi se pare că aceste priorități, până la urmă, reprezintă o schimbare de paradigmă după aceea spuneai că e importantă legătura între porturi și uh, zona terestră. În Hamburg, 50% dintre mărfuri sunt transportate pe uh, cale feroviară. Bineînțeles, lucrurile se pot îmbunătăți, dar până la urmă, iată, e un exemplu bun. În al treilea rând, într-adevăr, uh, navigația interioară e o dificultate și Elba de asemenea. Haideți să vedem ce s-a întâmplat. În ultimii 20 de ani, transportul uh, Uh, pe căile navigabile interne în Europa a scăzut de la 20% la 8%. Asta se datorează nu lipsei de infrastructură, ci caracteristicilor uh, rețelor navigabile interioare, și anume uh, lipsa densității și lentoarea celelalte modalități de transport sunt mult mai eficiente. Cu 20 de ani în urmă am călătorit de-a lungul sau pe Dunăre până la Marea Nordului și uh, la fiecare 10 minute trebuia să, să ne să ne uh, întoarcem canoea, pentru că călătoria noastră se făcea cu o embarcațiune mică din pricina valurilor mari uh, care erau provocate de navele mari uh, ce treceau pe acolo. Uh, anul, anul trecut sau de curând am călătorit cu bicicleta de-a lungul uh, Uh, de-a lungul uh, Dunării. Ei bine, mi-am dat seama că nu mai circulă nave mari pe, pe Dunăre. Deci, iată, uh, infrastructura teoretic există, dar ea nu mai este folosită. Și în Berlin s-a decis operarea de investiții în căile navigabile interioare și acolo investițiile s-au realizat pentru că banii veneau de la statul german. Uh, canalul uh, Dunăre-Main trebuia să fie un mare proiect, asta în uh, anii 80. În, după terminarea lucrărilor, din păcate, s-a dovedit că acest proiect a fost o mare tâmpenie. De, de ce? Pentru că n-a fost, acest canal n-a fost folosit pentru navigația interioară, ci s-a transformat așa într-un peisaj uh, frumos. Deci e important să investim în căile navigabile interioare, dar trebuie să vedem cum facem aceste investiții. În uh, cazul Elbei, într-adevăr, potențialul este mare. Uh, Eh, dar doar până la Hamburg, eh, după aceea nu mai este. Și să nu uităm că lucrările la Elba ar putea duce la distrugerea unui întreg ecosistem. Deci s-ar putea ca o investiție în eh, adâncirea acestui, acestui râu să, să ducă la nimic. Dar care sunt alternativele? Știi bine că de-a lungul Elbei există șină șină de cale ferată. Există un tronson de cale ferată care nu este prea extins. Din păcate, durează enorm până când se demarează toate lucrările, analizele necesare pentru uh, investițiile, realizarea de investiții în calea ferată. Eu cred că Elba ar putea fi înlocuită de calea ferată prin investiții, dar trebuie să ne schimbăm gândirea până la urmă. S-au făcut câteva investiții pe aici, pe acolo, dar coridorul acesta de cale ferată nu uh, s-a finalizat. Deci eu consider că în contextul acesta calea ferată este benefică, haideți să o investim, să investim în ea, haideți să o transformăm în prioritate. Și dacă lucrul acesta, această investiție nu este suficientă, putem găsi alte soluții. Dar a insista 20 de ani uh, pe uh, ideea aceasta de căi uh, navigabile interioare acolo unde ele nu au sens nu este rațional. Uh, și uh, cu locurile de muncă. Într-adevăr, locurile de muncă sunt importante, dar dacă e să le creăm, trebuie să aibă și ele un uh, sens. O construcție, o extindere a um, lucrările la Elba ar putea duce la crearea de locuri de muncă, dar oare ele ar fi, într-adevăr, de, pe termen lung și ar, fi, ar avea vreun sens? E ca și cum am uh, investi în mărirea clădirii acesteia. Ar avea sens asta? Nu. Uh, dar locuri de muncă s-ar uh, crea. Deci, haideți să vedem cum facem uh, investițiile, haideți să fim precauți cu argumentul acesta al locurilor de muncă. Da, și eu vreau să combat șomajul, dar aceste proiecte care, dar trebuie să investim pentru asta în proiecte care în același timp salvează mediul înconjurător și cresc mobilitatea la nivel european. Domnule Groș, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte presupun că ultima parte a intervenției nu a fost o întrebare, ci o declarație. Ba da, era o întrebare, spune domnul președinte. Am uitat să spun ce părere ai tu, uh, domnul Groș. Da, te-am tot auzit uh, punând astfel de întrebări în ultimii 20 de ani, dar uh, acum dăm voie să spun următorul lucru dacă mă uit la coridor pe ansamblu și dacă la finele lunii iunie vom vedea care sunt beneficiile economice pe care lucrările la acest uh, coridor le-ar putea aduce, ne vom da seama că vorbim nu doar despre coridorul în sine, ci despre dezvoltarea tuturor statelor care fac parte din acest coridor. Bineînțeles, nu vreau să exclud niciun fel de modalitate de transport. Vreau să creăm o, un echilibru între transport, între ecologie și uh, economie. M-am întâlnit cu miniștrii transporturilor, dar m-am întâlnit și cu reprezentanții organizațiilor ecologice. Și uh, haideți să vedem care e problema cu Elba. Ar trebui să aibă o adâncime de 3,6 metri, 3,6 metri, cel puțin uh, jumătate de ani. Dar această adâncime nu este în momentul de față garantată. Și uh, ce se întâmplă? În cazul celor care doresc să folosească această cale navigabilă inter, uh, interioară, lipsa aceasta de claritate face ca eventualele transporturi pe uh, Elba să fie trecute pe alte modalități de transport. Tocmai de aceea vreau să stabilim clar a, germanii și cehii dacă această, această cale navigabilă este sau nu o prioritate pentru a oferi garanții și certitudini operatorilor economici. Să nu uităm că s-au făcut mari uh, lucrări la la uh, portul din Hamburg, capacitatea sa a fost uh, sporită. Ei bine, toate noile mărfuri care ajung la Hamburg trebuie să fie cumva transportate în interior și tocmai de aceea avem nevoie de noi uh, modalități de transport. Deci, eu consider că aceasta este una dintre problemele coridorului, nu e o problemă a Germaniei exclusiv, exclusiv și cel puțin șase state membre ale coridorului trebuie să-și spună uh, părerea cu privire la lucrul acesta. Nu am întâlnit cu nimeni care să spună că ecologia este lipsită de importanță. Nu, toată lumea, până și miniștrii transporturilor își dau seama că dimensiunea ecologică este esențială. Deci, iată, eu cred că nu trebuie să renunțăm la ideea aceea de, de um, navigație interioară, ci trebuie să cercetăm această opțiune pentru că avem nevoie de ceva suplimentar. După aceea, cooperarea între Germania și Cehia. Se propusese o colaborare uh, teritorială. Aceste structuri există și în alte zone ale Europei, partenerii se reunesc și își spun propriile lor păreri, temeri, își fac propriile propuneri dar la final trebuie să se vină cu o propunere. Nu trebuie să multiplicăm uh, întâlnirile așa sine die, pentru că asta am făcut în trecut, de asta discutăm despre Elba de 20 de ani încoace. Important e să avem acest grup germano-ceh care să funcționeze într-o manieră eficientă. E important să se ia decizii care să fie respectate de ambele părți. Bineînțeles, trebuie să există și o coerență între deciziile luate și transportul, respectiv ecologia din uh, statele membre. Uh, e important ca uh, o autoritate pentru transport dintr-un stat să dea, e important ca um, accepturile, autorizațiile să vină atât din partea autorităților pentru transporturi, cât și, pentru, cât și din partea autorităților uh, responsabile pentru mediul înconjurător. Uh, deci e important să există această coerență și aceeași coerență e necesară și la nivel european sau cu instituțiile europene. Și noi asta facem, de fapt, în cadrul multor proiecte, să creăm coerență. Discutăm și cu DG Regio în acest sens și, de asemenea, cu toate DG-urile responsabile pentru protecția mediului înconjurător. Uh, dacă diferitele DG-uri ar colabora mai bine și uh, cei de la fața locului ar uh, avea o imagine mai coerentă. După aceea, proiectele finanțate prin EFSI. Ei bine, răspunsul vine de la sine. Știm că navigația interioară și uh, uh, sectorul feroviar au nevoie de o, de o cofinanțare de 30 până la 35%. Asta înseamnă că EFSI nu va fi cel mai interesant mijloc. Uh, Uh, vedem deja astăzi la proiectele deja înaintate că la TNT-uri s-a pus uh, priorități mai mici asupra uh, transportului rutier, dar să nu uităm că investițiile și sunt necesare și în sectorul rutier. Dar pentru sectorul rutier, EFSI este un instrument cu siguranță și la porturi EFSI este un instrument care poate fi folosit Poate și uh, zona uh, din apropierea porturilor ar putea fi uh, obiectul unor proiecte finanțate prin uh, EFSI. Iată, sunt niște domenii pe care deja le-am identificat și care pot fi finanțate, pot beneficia de finanțare din fondul acesta de investiții strategic, uh, strategice. Acum, la întrebarea domnului Van den Camp, ei nu sunt chiar așa de rău precum spui tu. Uh, dar un lucru e clar, uh, misiunea noastră este aceea de a impune regulamentul TNT în statele membre, pentru că statele membre trebuie să realizeze ceea ce au semnat. Trebuie să le amintim periodic statelor membre ce anume au decis. Ce facem noi nu e o noutate. Știm prea bine din uh, trecut cât de greu e uneori pentru ca uh, statele membre, pentru statele membre să pună în aplicare ceea ce au semnat. Deci noi nu schimbăm absolut nimic, ci cerem uh, respectarea priorităților. EFSI, în al doilea rând, va merge direct la BEI. Dar din câte am înțeles eu, deja există o uh, legătură între prioritățile proiectelor finanțate prin EFSI și regulamentul TNT. Asta înseamnă că în orientări nu se vorbește în general despre transport, ci se vorbește despre priorități în manieră specifică. Asta Uh, poate fi controlat uh, și de către Parlamentul European. Lucru foarte important. Iată, trebuie să înțelegem că uh, putem evalua totul. După aceea, China. M-am întâlnit cu reprezentanții Chinei și în portul din Atena. Și trebuie să recunosc că unii dintre ei au fost foarte deschiși ideii de a finanța și extinderea uh, Uh, portului din Atena. Se pune întrebarea dacă e o veste bună sau nu. Dacă însă sunt respectate prioritățile rețelelor transfrontaliere, din partea mea, uh, chinezii pot investi liniștiți. Mi se pare foarte simplu și uh, dacă e ca Grecia să găsească un partener donic să investească, nu putem decât să, să ne bucure ideea aceasta. Acum legătura cu Istanbulul uh, e în vizorul nostru. Coridorul nostru nu merge până la Istanbul, dar lucrările demarate acolo și care, din punctul meu de vedere, vor întări fluxurile de mărfuri și uh, de persoane, uh, fluxuri sporite care vor avea efecte asupra Bulgariei, necesită practic conectarea coridorului nostru cu Istanbulul. În momentul de față, un, o presiune uh, sporită asupra Bulgariei s-ar transforma într-o uh, într-un dezastru și tocmai de aceea trebuie să ne apropiem de Istanbul. Acum, uh, mai dați-mi voie să vă spun că mă, mă bucur tare mult că ne vom vedea la Riga, unde vom discuta mai pe, a, pe îndelete și uh, vom discuta acolo și despre implicațiile economice și uh, pentru uh, implicațiile pentru ocuparea forței de muncă pe care coridorul nostru le, avea, le, le va avea. Domnul președinte, am mai uitat, am uitat ceva. Vreau să te laud pentru faptul că avem și podul între Vidin și Calafat în Uh, coridorul tău. Iată, m-am tot lăudat cu podul acesta. Este minunat, minunat pentru cicliști, pentru șoferi, pentru care ferată. Iată, mulțumesc mult, putem încheia ședința pe ziua de astăzi. Mulțumim încă o dată lui mm, domnului Groș și vă mulțumesc tuturor. Ne bucurăm tare mult când domnul Groș vine la noi. Die Sitzung ist geschlossen.